friends, colleagues, can I ask everybody to take their seats? Bună ziua, dragi colegi. V-aș ruga să luați loc. I propose that we uh, we start Vă propun să începem această întâlnire a noastră. Văd că există un interes foarte mare față de această temă, protecția datelor, dintr-o perspectivă transatlantică. Pe ordinea de zi pe care o aveți, se spune că deschiderea va fi făcută de președintele Libe, domnul López Aguilar. E clar că nu sunt eu acela. Dar am plăcerea și onoarea de a prezida această ședință în această dupămasă. Avem aici un grup de experți, adevărate eminențe, în domeniu și sunt convinsă că vom avea o dezbatere foarte interesantă pe o temă atât de importantă și transversală. Lângă mine se află domnul raportor, domnul Albrecht, din partea verzilor uh, din Germania și v-aș propune să faceți o scurtă prezentare, după care vom da cuvântul invitaților de astăzi. După aceea vom avea întrebări și răspunsuri așa că vă rog să vă pregătiți dinainte întrebările. Domnul Albrecht, vă rog. Yeah, thank you for the introduction and of course... Mulțumesc pentru această introducere și uh, ne bucurăm că prezidați această întâlnire. Vă mulțumesc. Aș vrea să fac o prezentare succintă. Parlamentul European în ultimii ani a cerut deseori să existe o protecție a datelor globală cu niște standarde globale, nu doar la nivelul Uniunii Europene, ci și în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe și, bineînțeles, cu parteneri uh, foarte apropiați, precum Statele Unite. Iată de ce am cerut de nenumărate ori să avem un astfel de acord cadru, iar acum, prin tratatul de la Lisabona, acest lucru este și mai important pentru noi, pentru că acum suntem și mai implicați în domeniul uh, cooperării uh, judiciare și polițienești și a înființării standardelor minime conform uh, Cartei Drepturilor Fundamentale. În afară de lucrările noastre obișnuite și dezbaterile pe care le-am avut asupra acordurilor precum uh, acordul PNR sau celelalte acorduri pe care le avem cu Statele Unite, am lucrat și pe marginea principiilor generale, considerând că este important să avem niște standarde comune pentru o perioadă de timp în care există din ce în ce mai mare uh, transferare de date dintr-o parte în alta. Acum, Comisia cu mandatul de negociere propus, va încerca să facă ca statele membre și Consiliul să deschidă negocierile cu Statele Unite și de aceea noi, Parlamentul European, încercăm să ne implicăm în această dezbatere. Este vorba aici de realizarea unui acord cât mai repede cu putință, pentru a putea fi parte activă la această dezbatere, nu doar la acest acord, ci și la ceea ce va fi referitor la principiile noastre generale pe care dorim să le modificăm în următorii ani în directiva referitoare la protecția datelor. Iată de ce este o ocazie foarte bună pentru noi. Avem aici ocazia de a ne afla împreună cu invitați de mare calibru pentru a putea dezbate perspectiva acestui acord, cum ar trebui să arate el și, bineînțeles, pentru mine este foarte important ca și deputații europeni să se afle aici la această ședință pentru a participa la dezbatere și la această primă rundă de schimburi de opinii. Am avut uh, o audiere asemănătoare pe care am organizat-o chiar eu în urmă cu câteva luni și a fost o întâlnire foarte interesantă. Acolo s-au văzut perspective diferite ale părților implicate și cred că experiența a fost atât de bună încât audierea de astăzi bănuiesc că va fi una foarte interesantă. Vreau să mulțumesc acum și secretariatului Comisiei Libe, care a lucrat din greu pentru a organiza această audiere și vreau să spun bun venit tuturor celor care se află aici în sală. Ascult cu nerăbdare dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumim raportorului. Am să dau cuvântul invitațiilor noștri și, într-o primă parte, vom asculta intervenția Comisiei Europene, a Consiliului, a președinției și a prietenilor din partea cealaltă a Atlanticului. Și ceea ce este unic la această întâlnire este că timp de ani de zile am vorbit despre cooperare transatlantică în domeniul siguranței. Acum vedem și cealaltă față a monedei, și anume a protecției drepturilor civile și cooperarea transatlantică în acest sens. Este o ocazie deosebită pentru noi. Aș vrea de aceea să dau cuvântul întâi doamnei Françoise Lebai, care este director general DG Justice de la Comisia Europeană. După aceea îl vom asculta pe domnul Stefan de Clerc, ministrul al justiției din Belgia, care deține acum președinția Uniunii Europene după care vom da cuvântul domnului Kennard, ambasadorul Statelor Unite, misiunii Statelor Unite față de Uniunea Europeană. Vom avea o introducere de câte aproximativ 10 minute, după care vom da cuvântul întrebărilor din sală. Thank you, Chair, and, um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc Comisiei Libe pentru faptul că a avut această inițiativă de a organiza astăzi această audiere. E o audiere care vine la momentul oportun, deoarece acum se poartă discuții împreună cu statele membre în legătură cu mandatul pentru negociere. Și atunci când vorbim despre un acord privind protecția datelor cu Statele Unite ale Americii, trebuie să vedem în primul rând care sunt bazele comune pe care le avem cu această țară. Avem o cooperare pe termen lung în domeniul justiției și afacerilor interne, iar această cooperare se face pe baza unor valori comune a statului de drept, a democrației. Schimbul de informații relevante reprezintă, bineînțeles, un element esențial pentru a coopera eficient uh, în combaterea criminalității, atât la nivel comunitar cât și cu Statele Unite ale Americii. Un astfel de parteneriat uh, de securitate nu este doar important, ci indispensabil. Și să nu uităm că securitatea noastră depinde foarte mult de capacitatea noastră de a combate terorismul, de a-i combate pe răufăcători și, bineînțeles, de aceea trebuie să ne împărtășim informațiile pe care le avem în legătură cu aceste elemente. Am colaborat foarte mult cu Statele Unite ale Americii, avem mai multe instrumente transatlantice pe care le-am încheiat în vederea stabilirii unor mecanisme care să înlesnească schimbul de informații și de date personale. Știți, de exemplu, că avem acordul privind uh, registrele cu numele pasagerilor, avem și programul de urmărire a finanțării terorismului. Și să nu uităm că avem aici un model de acțiune important. Aceste acorduri sunt utile, însă deoarece nu avem un cadru cuprinzător, ci unul fragmentat, rezultatele la care ajungem nu sunt la înălțimea așteptărilor. Doamna Reding a spus de în nenumerate rânduri că dorește să pună capăt acestei abordări fragmentate. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Deși schimbul de informații este absolut util pentru autoritățile uh, care pun în uh, aplicare legea, deci noi nu credem că există o contradicție în termeni între securitate și dreptul la intimitate. De aceea trebuie să înțelegem ideile din spatele acestei uh, propuneri. Avem nevoie de o cooperare judecătorească cu Statele Unite ale Americii și asta implică, bineînțeles, un schimb necesar de date. Când se face însă acest schimb de date, nu trebuie să uităm cât de important este să respectăm drepturile fundamentale. Până în momentul de față, protecția datelor personale a constituit un aspect controversat. De fiecare dată când uh, s-a discutat schimbul de date personale cu Statele Unite ale Americii și de aceea am vrea să se soluționeze această problemă printr-un acord între UE și SUA în baza valorilor comune la care mă refeream mai devreme. Împărtășim într-adevăr aceste valori comune și avem de asemenea și sisteme pentru a, proti, pro, pentru a proteja datele personale, însă aceste sisteme sunt diferite și trebuie să înlăturăm toate lacunele și disparitățile care există între cele două sisteme juridice. Doar așa va crește siguranța juridică și va crește și nivelul de protecție oferit cetățenilor. Deci avem sisteme de protecție a datelor diferite, însă avem și abordări diferite în ceea ce privește culegerea de date, protecția datelor și uh, schimbul de date. Asta se întâmplă, de exemplu, în ceea ce privește căile de atac sau supravegherea activităților financiare, activități pe care le uh, întreprind uh, autoritățile polițienești sau judecătorești. De ce va trebui să găsim niște standarde acceptabile de ambele părți în ceea ce privește protecția datelor personale. Și după cum spuneam, în Europa, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, protecția datelor personale a căpătat o dimensiune și mai importantă. Asta deoarece protecția datelor personale reprezintă acum un drept fundamental. După cum știți, în mai anul acesta, Comisia i-a transmis Consiliului o recomandare pentru o, niște linii directoare de negociere în vederea începerii negocierilor cu omologii noștri americani. Când am făcut acest lucru, aveam în minte trei obiective. În primul rând, să asigurăm un nivel sporit de protecție în caz de transfer de date personale lucru care respectă stipulările din Carta Drepturilor Fundamentale. Un al doilea obiectiv la care ne gândeam era să stabilim niște standarde de protecție a datelor uh, legale, obligatorii, coerente și unice. Iar această idee de a avea niște standarde comune Uh, reprezintă un element foarte important în cadrul negocierilor. Un al treilea obiectiv e să înființăm un mecanism care să ne asigure o punere în practică eficace și să ne permită să colaborăm în mod eficient uh, cu Statele Unite ale Americii. Pe scurt, care este obiectivul nostru, care este scopul nostru? Deci un nivel de protecție a datelor cu niște standarde ridicate, niște obligații pentru cei care controlează protecția datelor, precum și niște mecanisme pentru a asigura punerea în practică acestor standarde. Noi credem că cetățenii și sectorul privat se așteaptă la un set unic de standarde obligatorii de protecție a datelor, standarde care să fie puse în aplicare în mod uniform în, toac, în toată Uniunea Europeană, dar și în cadrul cooperării transatlantice în domeniul activităților și cooperării uh, judecătorești și polițienești în ceea ce privește chestiunile penale. Lucru absolut esențial pentru noi și pentru securitatea noastră. De aceea, acest viitor acord trebuie să stabilească o serie de parametri care să se aplice acordurilor actuale dintre UE și SUA și de asemenea să stabilească niște obligații pentru autoritățile de supraveghere a protecției datelor. Știm că nu va fi ușor, însă trebuie să trecem prin această etapă dacă vrem să eliminăm un obstacol existent în calea relațiilor transatlantice. Și dacă vrem să avem într-adevăr un sistem care să înleznească transferul de date între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană, consolidând în același timp securitatea dar și drepturile cetățenilor europeni, trebuie să trecem neapărat prin toate acestea. Vă mulțumesc! Am uitat să menționez că un lucru. Această sesiune este excelentă deoarece s-a negociat de ani de zile cu administrația Statelor Unite Americii și noi Întotdeauna ne-am plâns de faptul că nu exista o dezbatere democratică, o supraveghere civilă, dat fiind că aceste negocieri se referau la drepturile fundamentale pe care le au cetățenii europeni. Deci e o chestiune care merită dezbătută în public, nu e doar o chestiune administrativă. Îi dau cuvântul acum domnului de Clerc din partea președinției belgene. Voi vorbi în limba flamandă. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucură faptul că pot să mă exprim în olandeză. Acestea fiind spuse, încă o dată menționez faptul că, iată, mă bucură faptul că pot să reprezint astăzi președinția belgiană. Pe 6 iunie am discutat deja despre acordul SWIFT la plenară. Și acum, iată că această dezbatere este continuată în cadrul noi convenții ce va fi negociată privind transferul de date. Este vorba despre protecția datelor personale la nivelul Uniunii Europene pentru toți cetățenii Uniunii Europene, pentru întreaga Uniune Europeană. Deci este vorba despre un instrument foarte important, o temă foarte importantă, mai ales din punct de vedere politic, care pentru președinția belgiană reprezintă o chestiune prioritară. Ne preocupă acest complex de teme și, desigur, implicăm Parlamentul pe deplin în această dezbatere. Sprijinim orice inițiativă în ceea ce privește îmbunătățirea protecției datelor, mai ales în contextul relațiilor transatlantice. Asta pentru a ne asigura de faptul că există o protecție a datelor personale. De aceea am preluat această inițiativă și încercăm să consolidăm toate punctele de negociere, încercăm să negociem cât mai repede mandatul pentru comisie. Avem deja un proiect de text în ceea ce privește toate directivele ce stau la baza negocierilor. Acest text a fost uh, verificat deja de două ori la grupurile de lucru și de două ori la uh, Comisia de Coordonare. De asemenea, astăzi, Um, în această după-amiază acest subiect uh, va fi dezbătut încă o dată la Comisia CATS. Ambiția noastră este următoarea. Să ajungem cu acest subiect la Consiliu în decembrie și să finalizăm subiectul, pentru că acesta este planul președinției belgiene. În ceea ce privește Uniunea Europeană acum și transferul de date către terțe state. Acest fapt este posibil atunci când terțele state au un standard de protecție a datelor adecvat. Acest lucru rezultă din uh, Convenția 108, din Directiva 9546 a Comunității Europene și din decizia cadru 977 pe 2008 JAI în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal. Așadar, vedem că sfera cuprinsă aici, în cadrul Uniunii Europene, este una care vizează relații transatlantice deja de 10 ani. Există deja un, și în Statele Unite Privacy Act, însă acest Privacy Act privind datele cu caracter personal îi protejează doar pe cetățenii americani și pe cei care au reședința stabilită acolo. Însă, SUA vor cere date ale cetățenilor europeni și cetățenii europeni prin Privacy Act nu sunt protejați. De 10 ani dorim să avem garanții specifice pentru protecția datelor din partea SUA la nivelul standardelor europene. SUA și UE discută acum despre acest subiect în ceea ce privește crearea unui nivel adecvat de protecția datelor. Asta se întâmplă deja de 10 ani. Există sisteme specifice pentru protecția datelor viz, care vizează fiecare sector și, desigur, acestea, aceste uh, subiecte sunt diferite în funcție de convențiile care au fost create pe acest subiect. Tocmai de aceea, uh, este îngreunată munca funcționarilor, munca poliției în acest domeniu, munca autorităților care trebuie să garanteze protecția datelor și să o implementeze. Pentru cetățeni este așadar foarte dificil să ia la cunoștință drepturile lor, pentru că aceștia nu știu ce reguli sunt valabile în ce context. Acum ne străduim să schimbăm acest lucru ne străduim să negociem convenții diferite pe marginea acestor subiecte. Desigur, există o presiune politică foarte mare și noi încercăm să, reu- să ca în acest context să ajungem la un rezultat concret. De exemplu, am făcut acest lucru în ceea ce privește registrul numelor pasagerilor, datele PNR. Și mereu la aceste subiecte am negociat și protecția datelor. Avem o convenție cadru uh, privind protecția datelor, în care sunt stipulate principiile principale ale protecției datelor cu caracter personal, astfel încât pe viitor să reușim să mergem mai departe cu includerea fiecărui sector la acest, în capitol. Sprijinim Comisia Europeană în demersurile ei în acest sens. Însă să nu uităm, trebuie să fim realiști. Trebuie să știm că un acord general între SUA și UE privind protecția datelor și garantarea protecției datelor nu va fi o soluție suficientă pentru toate cazurile individuale. Mereu pot să se ivească situații care necesită convenții încheiate la nivel sectorial. În ceea ce privește termenele de stocare a datelor, vedem foarte clar că apar diferențe foarte mari și vedem foarte clar că nu putem să prevedem toate detaliile într-o într singură convenție cadru. La dorința expresă a Parlamentului European am început noi negocieri privind un acord PNR pentru protecția datelor pasagerilor. Acest lucru ne arată că o convenție generală pentru protecția datelor între SUA și UE nu poate exclude faptul că la un moment dat anumite convenții sectoriale vor fi necesare. Însă, iată, totuși, o convenție cadru poate să reprezinte o convenție umbrelă, dacă vreți, tot cuprinzătoare. Însă, desigur, trebuie să venim cu completări cu convenții speciale privind sectoarele cheie, unde sunt vizate autorități specifice care trebuie să ia măsuri speciale pentru protecția datelor cu caracter personal. Un stat din afara Uniunii Europene care respectă standardele Uniunii Europene în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal este așadar un stat care trebuie să fie în conformitate cu principiile Uniunii Europene. Trebuie să țină seama de drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor Uniunii Europene. Acest lucru este valabil pentru SUA și pentru modul în care aceasta tratează cetățenii europeni, cât și pentru Uniunea Europeană și modul în care aceasta tratează cetățenii americani. În directiva 95, 46 și în directiva, în decizia 4 2008-977, sunt definite principiile corectării datelor pentru scopuri eligibile, când vine vorba, de exemplu, despre activități infracționale, activități criminale și teroriste. Acele date nu trebuie să fie mai apoi reutilizate pentru alte scopuri neprevăzute în aceste acte normative. Trebuie să se acționeze așadar, ținând seama de principiul proporționalității. Datele nu trebuie stocate mai mult decât este necesar pentru scopul clar definit a priori. Cetățeanul trebuie să fie informat despre faptul că datele sale sunt prelucrate și trebuie să aibă acces la datele sale personale. Trebuie să-i fie oferită posibilitatea de a corecta datele la nevoie. De asemenea, cetățeanul trebuie să aibă acces la autoritățile privind protecția datelor. Și, desigur, are dreptul de a, se, de a merge în instanță în cazul în care dorește să reclame un demers. A avut loc, s-a creat un grup la nivel înalt în octombrie 2009 și s-a ajuns în octombrie 2009 la un acord în ceea ce privește drepturile cetățenilor în raport cu datele personale. Acum se negociază exact pe aceeași linie cu SUA. Așadar, trebuie să fie definit nivelul protecției datelor. Deocamdată, trebuie să garantăm faptul că datele personale sunt protejate ca atare și că dreptul fiecărui cetățean este uh, respectat, însă să nu uităm că fiecare sistem juridic variază de la un stat la altul și prevederile variază. De aceea, percepția asupra protecției datelor poate să fie diferită de la un stat la altul, Însă să nu uităm că în cele din urmă asta nu contează. În cele din urmă, cetățenii europeni, cetățenii americani trebuie să fie siguri că au anumite drepturi care sunt într-adevăr respectate. Cum anume va decurge acest lucru, Asta rămâne de văzut în uh, negocierile dintre SUA și UE. Deocamdată, acesta este stadiul discuțiilor noastre. Mai avem și alte directive europene care, uh, în practică, sunt puse în practică în mod diferit uh, în statele membre. Și să nu uităm că la fel se întâmplă și în Uniunea Europeană și în SUA în ceea ce privește implementarea protecției datelor. Cum va funcționa Uh, convenția? Ei bine, probabil că vor exista variații puternice între UE și SUA. Cunoaștem divergențele și diferențele și trebuie să facem tot posibilul să le depășim. Acestea nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea unei bune colaborări transatlantice care să garanteze totodată o protecție adecvată a datelor personale ale cetățenilor UE și ale cetățenilor americani. Am stabilit principiile ce trebuie respectate, trebuie acum să concretizăm negocierile și să ajungem la un rezultat. Să nu uităm că ne presează timpul și trebuie să ne mișcăm repede. Să sperăm că vom putea emite mandatul cel târziu în decembrie la Consiliu și să sperăm că decizia politică din decembrie se va solda cu un rezultat concret se vor reuni la Consiliu în decembrie uh, cele 27 de guverne și vom vedea cum uh, se va merge mai departe. Vă spun încă un lucru. De îndată ce mandatul va fi emis, acesta va reprezenta doar baza negocierii între UE și SUA. Din acel moment trebuie să colaborăm îndeaproape unii cu ceilalți, pentru că există posibilitatea ca în timpul negocierilor să avem nevoie de un follow-up continuu. Președinția Consiliului va Uh, solicita comisiei acest lucru, va solicita ca comisia și Consiliul să fie aduse la curent mereu în ceea ce privește stadiul negocierilor. Desigur, Comisia și Parlamentul European vor uh, fi mereu uh, informați pe parcursul negocierilor. Noi prețuim foarte mult dialogul în acest sens și deja ne-am exprimat pe marginea acestui subiect. Așadar, subliniez încă o dată faptul că suntem presați de timp și că dorim să avem această convenție cadru cât mai curând posibil. Sunt convins de faptul că drepturile fundamentale și protecția vieții private, precum și a datelor cu caracter personal, reprezintă un obiectiv comun uh, care ne leagă pe noi, cei de la trei instituții, Comisie, Consiliu și Parlament. Așadar, suntem cu toții uh, de aceeași parte a baricadei. De aceea mă bucură faptul că pot să fiu astăzi aici, cu mult timp înainte de întrunirea Consiliului. Vă mulțumesc, domnule de Clerc, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi la această reuniune. Într-adevăr, Parlamentul are un rol important discutăm aici despre crearea unui dialog și să nu uităm că la un moment dat va trebui să și votăm. Iată, un început foarte bun în ciuda faptului că ne presează timpul. Să sperăm că vom reuși. Acum dau cuvântul uh, domnului uh, ambasador, domnului uh, William E. Kennard. Ne bucurăm că sunteți aici. Oficial, noi vom negocia, vom reprezenta interesele naționale dar să sperăm că în cele din urmă mergem pe aceeași direcție a unui proiect care nu include doar uh, protecția datelor cu caracter personal, cât și uh, siguranță civilă. Aveți cuvântul, vă mulțumesc. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Infeld, pentru aceste cuvinte frumoase și pentru invitația de astăzi. Aș vrea de asemenea să mulțumesc domnului Albrecht și tuturor membrilor Comisiei uh, Libe pentru această oportunitate. Așa cum am arătat de multe ori, așa cum am adresat acestui Parlament, reiterez și astăzi că Statele Unite recunoaște și respectă rolul important al Parlamentului European și dorim să aprofundăm relația noastră cu Uh, Parlamentul. Sperăm să facem acest lucru. Este un mesaj care a fost transmis nu doar de mine în calitate de ambasador al Statelor Unite aici, ci și de vicepreședintele nostru, de vicepreședintele Biden, de secretarul de stat Hillary Clinton, de asemenea secretarul de stat domnul Napolitano și mulți alți uh, lideri americani care au trecut pe aici pe la Parlament în ultimii ani și sperăm ca și dumneavoastră să vă dați seama că aceasta este o dovadă a respectului pe care îl acordă administrația Obama acestui Parlament. Aș vrea aici să mă centrez asupra câtorva domenii. În primul rând, vreau să vorbesc despre valorile comune și de provocările cu care ne confruntăm în acest domeniu, de experiența pe care o avem conlucrând deja împreună, de câteva chestiuni pe care care ne îngrijorează pe noi în calitate de guvern și care sunt importante și la momentul acestei negocieri pe care o avem și, de asemenea, o propunere asupra felului în care am putea lucra pe viitor. În primul rând, referitor la valorile comune, deja doamna Lebail a vorbit despre acest punct. Statele Unite și Europa au valori comune și aceasta s-a întâmplat uh, în ultimele sute de ani. Sunt valori foarte profunde pentru noi. Le-am împărtășit în momente dificile, în momente bune, în momente de pace și prosperitate și, de asemenea, în momente revoluționare, de stabilitate, de instabilitate, suntem practic 800 de milioane de persoane care avem în comun o cultură comună, o democrație în comun și multe valori comune. Și de-a lungul timpului aceste convingere personală a mea s-a întărit și anume că Statele Unite și Uniunea Europeană împărtășesc valorile fundamentale. Am spus deja de multe ori că Statele Unite a, se spune deseori că Statele Unite uh, o interesează mai mult problema securității decât Uniunea Europeană. Nu este adevărat. Statele Unite, în calitate de națiune, prin însăși fundarea sa, se bazează pe libertățile individuale. Noi ne-am înființat practic printr-un uh, grup de disidenți care s-au dus spre Statele Unite căutându-și libertatea, libertatea de exprimare, de asociere, libertatea uh, de a, fi, de a face ce vor și de-a lungul celor 200 de-a lungul anilor am avut experiență în aceste libertăți, am experimentat aceste libertăți în noi condiții și am trecut și prin acea epocă de schimbări tehnologice deosebite. Iată de ce, pentru ambele părți această problemă a drepturilor omului și a vieții private este un punct esențial. Și noi considerăm, cum știm că și dumneavoastră considerați, că nu există niciun fel de libertate personală dacă nu există și uh, o libertate din punct de vedere al securității și o lipsă a amenințărilor de acest fel. De aceea, noi considerăm că trebuie să asigurăm securitatea cetățenilor, chiar dacă trebuie să intervenim peste problema libertăților. Și aici doamna Lebel a făcut uh, un comentariu spunând că avem valori comune, dar abordări diferite. Într-adevăr, este oarecum adevărat. Și aceasta este o parte importantă a acelui proces de negociere pe care îl avem acum, să vedem cum putem pune la oaltă cele două abordări pentru a atinge același obiectiv comun. Considerăm că trebuie să ne confruntăm cu aceste provocări împreună și că nu trebuie să sacrificăm libertățile individuale pe altarul securității, că trebuie să avem ambele elemente și așa cum a spus și doamna Invelt, cele două trebuie să meargă în paralel pentru că sunt două fețe ale aceeași monede. Și trebuie să facem aceasta într-o lume în continuă schimbare, care, în care ne confruntăm cu schimbări datorate uh, internetului, tehnologiilor, uh, a problemelor care apar pe internet, precum pornografie infantile și altele. Însă partea bună este că avem o experiență pozitivă deja în ultimii ani, cooperând împreună. Statele Unite a avut un proces de cooperare ținând cont de două elemente importante, viața privată și securitatea. Și am cooperat îndeaproape și am obținut progrese deosebite pentru aplicarea legii și în același timp am protejat viața privată din punctul nostru de vedere. Un exemplu în acest sens. Anul acesta, Statele Unite și Uniunea Europeană, în cadrul procesului de extradare și de asistență judiciară comună, a reușit să demonstreze în mod clar ce putem face dacă luptăm împreună împotriva terorismului prin aceste tratate moderne și conlucrând cu Eurojustul și Europolul, Statele Unite au reușit să ancheteze cu succes um, o serie de um, de pedofili care erau implicați în pornografie infantilă am reușit să procesăm peste 20 de persoane în 5 țări și lucrând împreună prin această cooperare am reușit să salvăm 50 de copii prin cooperarea noastră. Iată, avem câteva decenii uh, în care am uh, cooperat și am lucrat foarte bine, am strâns și colectat informații în mod Uh, comun și una dintre uh, poveștile de succes recente este grupul uh, de contact la nivel înalt despre care au vorbit și antevorbitorii mei. De trei ani de zile lucrăm în acest grup, avem experți de nivel înalt, în acest grup și este vorba de o abordare multilaterală pentru că se lucrează acolo uh, alături de procurori, lucrează experți în domeniul vieții private, experți în dreptul internațional care înțeleg foarte bine care sunt toate ramificațiile acestei probleme a vieții private și ținând cont de contextul actual și tehnologiile actuale. Recunoaștem că avem sisteme uh, de drept diferite, dar avem în comun și anumite valori. Iată de ce Experții din acest grup se întâlnesc pentru a putea ajunge la un acord asupra principiilor comune pe care să-l transforme într-un acord juridic obligatoriu. Și iată, aici ne aflăm astăzi. Deci, din partea Statelor Unite, pot să vă spun cu mândrie că dorim să continuăm acest proces. Nu este vorba de începutul unui proces, ci de continuarea lui. Și așa cum spunea domnul de Clerc mai devreme, e un proces de care avem nevoie, pentru că nu ne putem permite să trecem dintr-un acord la altul. Avem nevoie de o abordare generală care să respecte principiile noastre comune. Și la începutul procesului de negociere aș vrea să prezint câteva îngrijorări pe care le are guvernul nostru. Din punctul nostru de vedere, din mandatul propus, suntem îngrijorați în legătură cu câteva elemente. În primul rând, dorim să ne asigurăm că acesta este coerent cu principiile comune pe care l-am negociat timp de trei ani. Și există în special un domeniu unde avem îngrijorări deosebite, și anume posibilitatea aplicării retroactive a acestui acord. Ne îngrijorează în special faptul că n-am dorit să punem în pericol sutele de tratate și convenții pe care le avem și acorduri prin care uh, au cooperat Statele Unite cu Uniunea Europeană în acest domeniu. Avem o experiență bună împreună și dorim să menținem acest impuls și ne îngrijorează faptul că acest acord s-ar putea aplica în mod retroactiv și ar însemna că sute de astfel de acorduri pe care le avem și care au fost uh, ratificate cu standardele noastre să fie din nou uh, reformate, modificate și așa mai departe. E vorba aici de o problemă logistică și poate am avea nevoie de ani de zile sau poate chiar de decenii pentru a renegocia aceste acorduri. Și între timp aceste acorduri s-ar putea să ajungă la un termen de caducitate și oricum ele ar putea fi renegociate în cadrul acestui nou acord general. Și spun aceasta nu doar din cauza problemelor logistice pe care le avem, ci și, și gândiți-vă aici la consecințele practice pe care le-ar putea avea asupra sistemului nostru judiciar. O aplicare retroactivă ar crea confuzie între agențiile de aplicare a legii și unele dintre sentințele pe care le-am obținut până acum ar putea fi puse sub semnul întrebării. și aceasta ar crea o mm, nesiguranță juridică foarte mare. Statele Unite nu dorește acest lucru. De aceea sperăm să lucrăm bine împreună și ținând cont de experiența noastră pozitivă din trecut și de bunăvoință de care dăm dovadă să ajungem la niște soluții creative și să trecem mai departe un alt punct important pentru noi. Pentru că acest proces să fie într-adevăr îndeplinit, avem nevoie de o clarație clară a, a respectării reciproce a regimului aplicat în ceea ce privește viața privată. Pentru că dacă nu avem așa ceva, atunci valoarea adăugată a unui astfel de cadru general, din punctul nostru de vedere, nu ar fi utilizat la maximul său potențial prin contactul la nivel înalt, uh, grupului la nivel înalt, am aflat foarte mult unii despre alții în legătură cu regimurile pe care le avem. Am înțeles de ce avem aceleași uh, valori comune, dar le aplicăm în mod diferit. Dar nu credem că ar exista probleme deosebite nici într-un regim, nici în celălalt. Considerăm însă că există modalități în care am putea întări cooperarea noastră, să-i dăm un mai mare sens și mai presus de aceasta să avem o arhitectură comună care să ne facă cooperarea pe viitor mai ușoară. Și în încheiere aș vrea să fac aici o propunere în legătură cu felul în care putem lucra împreună noi, Guvernul Statelor Unite și în special Comisia dumneavoastră pentru a merge mai departe. Aș dori ca ambele părți să-și ia un angajament, în special membrii acestei comisii, și anume să continuăm acest proces de învățare pe care l-am început. Am avut deja un schimb de informații foarte bun între Guvernul Statelor Unite și această comisie. Mulți membri din această comisie au călătorit în Statele Unite, chiar recent s-au întâlnit cu membrii ai Congresului și ai administrației noastre și cred că acest uh, proces ar trebui să continue. Și, de asemenea, mulți uh, din reprezentanții guvernului nostru au venit până aici din partea mai multor agenții guvernamentale, din partea uh, Secretariatului de Stat pentru Securitate Internă și așa mai departe. Mi s-a spus uh, că s-ar putea ca în februarie Comisia Libe să se ducă la Washington și salutăm această uh, idee, pentru că este o oportunitate foarte bună pentru a ne întâlni și a vă arăta cum funcționează sistemul nostru. Aceasta va face ca întâlnirea noastră să aibă și mai mult sens. Un alt lucru pe care v-aș ruga să-l facem împreună este nu numai să vizitați Statele Unite și să aveți ocazia acolo să vorbiți cu experții noștri, aici sau acolo, ci o altă idee ar fi că atunci când vă întoarceți la dumneavoastră acasă, să vă întâlniți cu uh, miniștrii dumneavoastră de interior, cu serviciile judiciare și polițienești de acolo și să le spuneți ce se întâmplă cu schimburile de informații judiciare la nivel transatlantic. Pentru că este important ca și reprezentanții locali să fie uh, și ei o parte la aceste negocieri. Iată deci, în concluzie, a venit momentul să ne respectăm diferențele, să lucrăm și mai mult împreună. Știm că am avut diferențe în abordare, dar în principiu, așa cum ne-a arătat istoria, avem mai mult în comun decât uh, separat și sperăm să cooperăm în continuare pe aceste chestiuni și ne arătăm din nou angajamentul pentru a putea respecta ambele elemente, atât securitatea cât și viața privată. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule ambasador! Dacă comparăm sistemele noastre, un element pe care îl aveți dumneavoastră și care protejează cetățenii este tocmai acea lege a libertății informației. Este o garanție în plus pe care, din păcate, nu avem aici în Uniunea Europeană. Iată, avem destul timp la dispoziție față de timpul, uh, față de programul pe care îl făcusem inițial, așa că aș vrea să rog uh, pe raportor să facă o scurtă prezentare. După aceea vom avea maxim o intervenție din partea fiecărui grup politic. Poate PP-ul va lua cuvântul în primul rând. First round and... Au mai degrabă raportorul, vă puteți gândi din partea PP-ului la internet. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, spune domnul Albrecht, e clar că avem cu, ce, cu toții aceleași îngrijorări în legătură cu derularea acestor negocieri și în legătură cu tot ceea ce ține de protecția drepturilor civile, a datelor. Întrebarea mea ar fi următoarea. Referitor la spusele domnului ambasador american în ceea ce privește cooperarea existentă. Parlamentul European nu dorește doar să elaboreze niște principii, niște standarde viitoare. Noi am vrea să readucem în discuție elemente care au apărut în statele membre, în Uniunea Europeană, în acest proces de clădire a acestui program de securitate comună. Noi avem un cadru cuprinzător, însă, din păcate, uh, existed during the last uh, year. care umple oarecum lacunele existente în ultimii ani ceea ce nu e neapărat rău. Însă acum vrem să soluționăm acest lucru. There was a commitment to uh, a, a reaction. Să nu uităm că au existat și reacții la noile provocări legate de securitate, mai ales la nivelul Uniunii Europene, dar și în Statele Unite ale Americii. Au existat momente în care noi ne-am spus că avem nevoie de noi forme de cooperare, trebuie să colaborăm în ceea ce privește schimbul de date, asta e drept. Și în momentele respective am avut încredere în viitor. Deci speram că aceste elemente neclare să fie discutate pe viitor. Deci știam că există aceste uh, disparități între cele două sisteme, disparități legate de modul lor de funcționare. Deci știam că acestea trebuie soluționate înainte de a avea un acord obligatoriu privind sistemele noastre juridice. Acum însă, după 10 ani de dezbateri, de discuții, credem că ar fi bine să regândim cadrele existente Uh, Putea să ne dați câteva detalii în legătură cu acest lucru? Este principala îngrijorare pe care o are Parlamentul European. Um, De asemenea, am discutat și cu guvernele naționale și cu parlamentele naționale pe marginea unui cadru uh, cuprinzător în Uniunea Europeană. Uh, next on my list, um... Următoarea persoană PP-ul încă nu s-a hotărât, deci domnul Lambrinidis din partea socialiștilor și democraților. Vă mulțumesc uh, tuturor pentru prezența dumneavoastră aici. Aș avea o întrebare către ambasadorul american, în caz că nu ne vom vedea din nou. Pe mine mă îngrijorează un lucru. Dacă există sute de acorduri bilaterale între SUA și statele membre UE sau între UE și Statele Unite ale Americii, acorduri multilaterale. Și dacă dumneavoastră credeți că un nou acord cadru ar putea crea confuzie și mari probleme legate de punerea în aplicare a acordurilor uh, existente, deci acestea trebuind, fi, trebuind uh, să fie revizuite pentru a face față noului acord. Deci eu mă întreb dacă nu există oarecum reguli de protecție a datelor care să fie complet diferite de cele pe care le discutăm acum în cadrul noului acord. Deci eu nu aș vrea ca problemele administrative de revizuire a acestor acorduri din partea SUA să fie un obstacol. Pe de altă parte, dacă aceste acorduri sunt, uh, reprezintă o anumită consecvență cu noul acord, atunci mă gândesc că nu ar fi prea greu ca Departamentul de Stat american să le modifice. Eventual am putea include un aliniat în text în care să se spună că regulile de protecție a datelor din acest acord nu intră în contradicție directă cu cele din uh, noul acord umbrelă. Deci dacă nu am face acest lucru, Vom avea, deci, un acord umbrelă nou și sute de alte acorduri care au prevederi diferite de protecția datelor, fiecare. Deci cum putem fi uh, siguri? Cum putem ști care va fi procesul? Și nu credeți că Statele Unite ale Americii ar putea încerca să dea dovadă de puțin mai multă suplețe? o închei aici. Dacă presupunem că SUA a făcut o compilație cu toate aceste sute de acorduri, nu credeți că ne-ați putea ajuta și uh, transmite o listă cu acele acorduri existente care ar ridica probleme ă, în caz că am avea acest nou acord umbrelă? Dragi colegi, dacă sunteți uh, de acord și dacă sunt de acord și invitații noștri, am putea accepta încă patru întrebări din partea deputaților europeni, după care dumneavoastră veți putea răspunde. Sunteți de acord? Da. Dragi colegi, vă rog însă să fiți cât mai succinți, deoarece nu avem suficient timp. Suntem deja puțin în urmă. Domnul Busutil, mulțumesc, doamnă președinte. Eu aș avea mai degrabă o reacție decât o întrebare pentru doamna Lebai din partea comisiei. Eu personal uh, nu prea sunt împăcat cu modul în care uh, ați uh, procedat. Întâi ați vorbit de un acord specific cu SUA, după aceea de un acord specific, iar acum e vorba de revizirea întregului nostru cadru juridic. Deci mi se pare că facem lucrurile la napoda, nu? Ați putea să ne oferiți câteva asigurări? deoarece trebuie întâi să ne facem ordine la noi acasă, înainte de a putea negocieri, de a purta negocieri cu țări terțe. Și ambasadorului american ar vrea să spun că salut schimbarea de abordare a administrației americane în ultima vreme. În urmă cu un an aveam impresia că Statele Unite ale Americii nici măcar nu știau că există Parlamentul European Acum mă simt ușurat să văd că sunteți conștienți de existența acestui for. De asemenea, aș vrea să vă felicit personal pentru că știu că v-ați implicat foarte mult în acest proces. Cred că acordul SWIFT pe care l-am aprobat va fi o piatră de încercare, nu doar în ceea ce privește negocierile acestea, ci și în ceea ce privește modul viitor de negociere și de implementare. Va trebui să vedem cum implementează uh, Statele Unite ale Americii acest acord SWIFT și văzând acest lucru vom ști cum să ne purtăm uh, la alte negocieri. Și aici uh, mă alătur și spuselor domnului Lambrinidis. Dumneavoastră ar trebui să încercați să fiți cât mai flexibili în cadrul acestor negocieri, deoarece, după cum v-ați dat seama, nu vă va fi ușor să faceți față Parlamentului European. Alexandra Alvaro. Puteți vorbi în numele propriu. Domnul Alvaro, vă mulțumesc. Îi mulțumesc și domnului de Clerc pentru prezența dumnealui. Mulțumesc și domnului ambasador Kennard. Salut și prezența uh, reprezentantei comisiei. Aș avea două întrebări adresate ambasadorului Kennard. Într-adevăr, nu trebuie să facem această opoziție între securitate și uh, viață privată. Eu cred că securitatea trebuie să fie în slujba dreptului la intimitate. Nu e vorba aici de o echivalență între acești doi termeni. Unul are întâietate asupra celuilalt. Libertatea uh, are întâietate în fața securității. Cel puțin asta e părerea mea. Mă bucur să văd că domnul Kennard a reiterat ceea ce a spus și președintele american. Suntem hotărâți să protejăm toate națiunile care respectă drepturile fundamentale, folosind orice instrument de combatere a terorismului în funcție de legile și principiile noastre. Însă, care e demarcația între legalitate și legitimitate? Conform regulilor noastre, poate că e legal să înlesnești procesul de culegere a datelor, însă cât e de legitim acest lucru? Când această culegere a datelor devine un scop în sine și nu o cale de a obține altceva. De asemenea, cum rămâne cu prelucrarea datelor personale? Aici ne lipsesc informații. Deci care e această linie de demarcație între cele două? Și o a doua întrebare, așa cum a spus și domnul Busutil, noi acum ne revizuim uh, legislația privind protecția datelor, cadrul general. Și probabil Comisia va face o prezentare în acest sens la jumătatea anului următor, iar domnul Albrecht se ocupă de acordul de protecția datelor între UE și SUA. Însă am auzit că există și uh, intenția de a pregăti o revizuire a cadrului legislativ din SUA asemănător. Deci Aș vrea să știu ce se va întâmpla. Va exista o regulă specială pentru schimbul între UE și SUA sau această legislație va deveni parte din legislația generală, deci vom avea o abordare uh, consecventă. Domnul Tavares, după care domnul Bros. Mă voi referi la spusele domnului Kennard bineînțeles, avem cadre juridice diferite. Și deși sunt de acord că împărtășim valori, în pofida diferențelor noastre, procedurile, sfera de aplicare și prevederile administrative sunt foarte diferite. Asta înseamnă mult în practică. Deci e important să recunoaștem reciproc faptul că regimurile noastre sunt adecvate, însă de asemenea trebuie să corectăm problemele existente. De asemenea, înțeleg îngrijorarea dumneavoastră ca acest acord umbrelă să nu uh, elimine validitatea acordurilor anterioare. Ei bine, eu cred că singura care de a proceda este să oferim oarecum întâietate acestui nou acord față de celelalte. Uh, să nu uităm că multe dintre aceste acorduri au fost ratificate de Senatul American, așa cum a spus și dumneavoastră. Deci asta înseamnă că și acordul actual va trebui să fie ratificat de Senat. În ceea ce privește caracterul adecvat al originii lucrul cel mai important este aici uh, să li se recunoască anumite drepturi cetățenilor europeni, drepturi pe care le au cetățenii americani și rezidenții americani care sunt pe teritoriul uh, SUA. Deci, după părerea mea, Aceasta e chestiunea care trebuie soluționată în ceea ce privește caracterul adecvat al regimurilor noastre. Și în ceea ce privește soluțiile care se întrevăd în viitorul apropiat, e clar că va trebui să colaborăm foarte mult cu Congresul American. Să vedem cum putem dialoga între parlamente pentru a vedea cum trebuie modificată legislația atât la noi cât și la dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Brons, ultimul vorbitor. Vă mulțumesc. Aș vrea să știu dacă uh, un acord viitor va trebui să fie aplicat în țările, în uh, tribunalele americane, însă mai însă doar la, însă doar la nivel moral. Să nu uităm că e vorba de probleme în anumite țări legate de libertatea de expresie țări europene mai ales. Ați spus că trebuie să existe un acces la date, însă se prevăd și derogări aici? Și în ultimul rând, va fi vorba și de informațiile privind dizidenții pacifiști față de cei uh, violenți. Deci, astfel de informații vor fi transmise conform uh, viitorului acord? S-au făcut uh, referire și la pornografia infantilă, abuzurile împotriva minorilor. E clar că nimeni nu se opune acestui lucru, însă nu credeți că vom fi împiedicați să fim sceptici și să avem o abordare rațională, deoarece și alte persoane vor fi afectate. Vă mulțumesc. Îi rog acum pe invitații noștri să răspundă, începând cu ambasadorul Kenar. For the, the question... Vă mulțumesc pentru întrebările adresate. O să încerc să le iau pe rând. Întrebarea domnului Albrecht privind un cadru comprehensiv. Cred că obiectivul este de a continua activitatea întreprinsă de grupul de contact la nivel înalt. Tocmai de aceea ne-am, ne-am îngrijorat atât de tare în ce privește aplicarea retroactivă. Noi considerăm că aceasta va submina acest progres mai ales dat fiind faptul că negocierea este cu atât mai dificilă cu cât încercăm cu toții să înțelegem și să inventariem uh, protecția datelor uh, cuprinsă în sute de convenții și, din punct de vedere practic, va fi foarte dificil să facem acest lucru. De asemenea, domnul Lambrinidis, vă răspund în aceeași ordine de idei și dumneavoastră, spunându-vă că avem chiar astăzi o problemă practică și anume aceea că nu înțelegem pe deplin ce este cuprins în toate aceste acorduri și convenții. Nu voi da neapărat curs sugestii dumneavoastră potrivind căreia acordurile existente uh, nu sunt chiar ceea ce dorim noi cu, acord, cu în Convenția Cadru în ceea ce privește definirea standardului de protecție. Nu știm acest lucru cu siguranță acum. Din perspectiva noastră, noi nu credem că există o istorie a abuzurilor vieții private prin convențiile existente deja. Dacă într-adevăr ar exista o asemenea istorie, atunci probabil că am avea o abordare diferită față de abordarea, aplicarea retroactivă. În ceea ce privește sugestia dumneavoastră de a avea o clauză de integrare, suntem ambii, suntem amândoi avocați și știm exact uh, ce, la ce se referă asta, dar cred că ar trebui să lăsăm totul pe mâna negociatorilor. Este vorba despre experți, despre oameni uh, cu forță creatoare, o avem și pe doamna Lebai de față și cred că ar trebui să punem pe masa negocierilor toate soluțiile creative să vedem ce rezultă la final. Domnule Busutil, apreciez uh, ceea ce ați spus în termen de relația cu Parlamentul și cred că vom merge în continuare pe calea dialogului. În ceea ce privește implementarea acordului SWIFT de către SUA, este important să recunoaștem faptul că nu privim uh, implementarea ca fiind separat în UE și în SUA. Facem acest lucru împreună. Uh, eforturile au fost mari de a încheia acordul TFTP. Și acum, că am ajuns în acest stadiu, dorim să ne asigurăm de faptul că toate întrebările cheie sunt tratate în cooperare strânsă în ceea ce privește implementarea. Am încredere în faptul că Parlamentul European va fi mereu ținut la curent de către Comisie pe parcursul acestui demers. Am înțeles și referirea dumneavoastră la flexibilitate. Ca veteran al acordului SWIFT, înțeleg foarte bine principiul flexibilității. Înțeleg că trebuie să înțelegi mereu ceea ce încearcă să îți spună ceilalți cu privire la nevoile, necesitățile lor. Va fi dificil să ajungem la acest acord umbrelă, însă cred că vom reuși atâta timp cât vom da cu toții dovadă de flexibilitate. Domnule Alvaro, v-ați referit la distinția între legitimitate și uh, aspectele juridice. Este un aspect foarte interesant și cred că, de fapt, vă referiți la directiva UE privind obligația ca orice dată colectată să fie necesară și proporționată. Înțelegem acest principiu și cu siguranță vom ține cont de acesta așezându-ne la masa negocierilor cu Uniunea Europeană. Dar, totodată, este important să înțelegem că regimurile de protecție a vieții private sunt diferite și nu sunt statice. Cu toții trebuie ca, din punct de vedere tehnic, să ne actualizăm protecția datelor, sistemele de protecție a datelor și poate că ceea ce negociem acum va fi diferit peste o lună, peste un an sau cândva în viitor. Mi-am petrecut o bună parte a carierei în industria tehnologiei, de partea reglementării și de partea ce ține de afaceri și știu din experiență că guvernele mereu o fac cu greu față evoluțiilor tehnologice în special dată fiind evoluția de astăzi în ceea ce privește protecția datelor. Există o evoluție continuă și este important ca flexibilitatea să însemne și faptul că înțelegem că regimurile noastre sunt supuse schimbării, sunt supuse evoluțiilor tehnologice. Obiectivul ultim este acela ca abordările noastre în ceea ce privește protecția vieții private să se întâlnească undeva la mijloc, sub în această convenție cadru, umbrelă. Domnule Tavares, vă zăresc acum în sală și aș dori să vă răspund. Deci, domnule Tavares, mi-ați adresat o întrebare în ceea ce privește legea privind protecția vieții private. O să fiu sincer și o să vă spun că eu nu cred că Congresul American va redeschide acest dosar. Nu este un lucru pentru care militează acum guvernul Obama. Și, personal, nu mă aștept să se întâmple asta. Înțeleg controversa din spatele Privacy Act, mai ales în acest context, în, mai ales în ceea ce privește pe cetățenii europeni și posibilitatea acestora de a se adresa curților americane. Am adresat acest subiect în cadrul TFTP și am reușit să mergem mai departe însă nu am putut amenda legea Privacy Act. De nenumărate ori am, uh, ne-am confruntat cu situații care ne-au obligat să activăm în jurul uh, statului de fapt, stării de fapt. Și, din nou, subliniez faptul că dacă vom coopera, cu siguranță vom reuși să ajungem la un rezultat fără a redeschide acest dosar al Privacy Act. Domnule Broms, Eu știu că Privacy Act nu presupune aceeași adresare în instanță uh, precum există la nivel european, Știm că există anumite derogări, dar există multe alte căi în ceea ce privește atacul pe cale juridică. Există Freedom of Information Act, menționat de doamna Intveld. Există legea privind uh, procedurile administrative. Deci să nu rămânem axați pe un singur act normativ în acest sens. Și acum revin la domnul Bronz. Și vă spun că de formație sunt avocat. Și în momentul în care vă ascultam întrebarea, mă simțeam ca la un examen de drept. Nu cred că ar fi potrivit ca acum să ofer răspunsurile juridice adresate pe marginea unei convenții care nu a fost încă semnată. Permiteți-mi să nu răspund acum uh, cu promisiunea că atunci când cerneala se va fi uscat să revin. Îmi cer scuze în avans dacă am ratat uh, răspunsul unor întrebări. Vă mulțumesc, domnule ambasador. Domnule de Clerc, aveți cuvântul. Da, mie mi s-a adresat doar o întrebare și anume o chestiune principială referitoare la accesul la date și potențialele derogări. Domnule Brons, am avut timp să mă gândesc și cred că un principiu este un punct de plecare pentru o discuție. După cum a spus domnul ambasador, trebuie să începem să negociem. Trebuie să ne punem la masa negocierilor. Ne bucură faptul că există principii, ca puncte de plecare, principii foarte bune, dar cu siguranță se va ajunge și la anumite excepții, însă este prematur să vă răspund la această întrebare. Nu știu dacă trebuie să dau alte răspunsuri, să nu uităm avem principiul Convenției Cadru, principiul umbrelei, pentru a vedea cum anume putem crea eh, legăturile cu convențiile existente. Cred că aceasta este sarcina principală a Comisiei și a noastră a tuturor. Trebuie să găsim un bun echilibru între principiile generale, elementele de bază ale noului acord, pentru a crea apoi o punte de legătură cu convențiile deja existente. Este nevoie de soluții creative și exact pe asta mizăm, începând cu luna decembrie, când sperăm să finalizăm mandatul la Consiliul din acea lună. Vă mulțumesc, spune doamna președinte, doamnă Lebai. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Permiteți-mi să fac trei remarce. În primul rând, referitor la intervenția domnului Lambrinidis. M-a interesat foarte mult răspunsul domnului Kennard. A spus că nu știe exact care va fi și cât de mare va fi impactul Convenției Cadru asupra convențiilor deja existente. Este un punct extrem de important și să nu uităm că trebuie să ținem mereu cont de, de obiectivul ultim al Convenției uh, finale. Trebuie să găsim un uh, numitor comun în ceea ce privește standardele. Încercăm noi cei de la Comisie să creăm un cadru comun care să permită cetățenilor să aibă același grad de protecție oriunde în Europa. Ar fi paradoxal să avem o convenție umbrelă, după ce ani la rând am avut prevederi diferite în statele membre. Și atunci trebuie, evident, să reflectăm asupra acestui fapt și aici sunt de acord cu domnul ambasador Kennard. Nu dorim să generăm haos Însă între haos și lipsa negocierilor, eu cred că există un drum decent care poate fi urmat. Să nu uităm, scopul nostru este acela de a avea un cadru comun care să ofere protecție egală tuturor cetățenilor. Referitor la întrebarea domnului Busutil, avem senzația, dumneavoastră ați spus că aveți senzația că lucrurile sunt făcute anapoda. Da, sunt de acord cu noastră că într-o lume utopică lucrurile ar fi fost făcute altfel. Este adevărat că avem acorduri între SUA și UE, dar dorim acest acord cadru pentru că, iată, avem acum o soluție de ansambluri disparate. Și acum trebuie să cădem de acord asupra unor standarde care să fie aceleași când, uh, negociem, când vom, ne vom pune la masa negocierilor cu SUA. Dorim așadar să creăm un cadru pentru toate aceste aspecte. În al doilea rând, v-ați referit la protecția datelor și la Convenția Internă UE. Într-adevăr, lucrăm pe marginea acestui dosar. Însă, totodată, să nu uităm că, această, că acest cadru va schimba o serie de aspecte referitor, de exemplu, la adaptarea la evoluția tehnologică și așa mai departe. Însă, baza Convenției interne nu va fi modificată substanțial. Baza va rămâne, în principiu, aceeași, nu va fi foarte diferită față de cea din trecut. Și, în al treilea rând, doamnă președintă, aș dori să mă refer la relațiile dintre Comisie și Parlament în timpul negocierilor acestui dosar. După cum știți, doamna vicepreședintă Reding este foarte implicată și dorește o cooperare îndeaproape cu Parlamentul. Sunt convinsă că vă amintiți exact ce s-a întâmplat când Comisia a adoptat proiectul de mandat a fost depus totodată și la Consiliu și s-a explicat în fața Parlamentului care este principiul acestui acord. Doamna Reding a venit încă o dată și la o sesiune de briefing a, a Parlamentului, tot pe marginea acestui dosar. Deci cooperarea va fi una strânsă, la fel cum va fi și cu Consiliul. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președintă. Referitor la ultima remarcă, într-adevăr, recunosc faptul că acum se schimbă substanțial atmosfera interinstituțională. Însă, în continuare, cred că aici discutăm despre drepturile fundamentale ale cetățenilor, deci nu este o chestiune administrativă. Este o chestiune supusă dezbaterii publice. Aici mi se pare că vorbesc doar în nume propriu, dar cred că cetățenii au dreptul să știe ce anume negociem cu terțele state. Discutăm, la urma urmei, despre drepturile acestora. Am vrut neapărat să subliniez acest lucru. Aș dori acum să mulțumesc tuturor vorbitorilor, vă mulțumesc pentru prezență și pentru dezbaterea extrem de interesantă. Sesiunea, prima sesiune a ajuns la final. Okay, I'm. We'll take one minute to uh, replace the panel. Avem un minut pauză până când vin ceilalți vorbitori. Okay, can I invite the next panel? Aș vrea să invit uh, următorii vorbitori să treacă aici, la prezidium. Okay, colleagues, we're going to start quickly. Dragi colegi, începem foarte rapid pentru că câțiva dintre experții noștri de astăzi vor trebui să plece de vreme. Uh, we start session two. Începem cea de-a doua parte cu titlul Valori comune, constrângeri constituționale și soluții în comun posibile pentru a asigura proporționalitatea controlului judiciar și un control eficient și independent. Okay. Well, um, contrary to what it says in the program, Spre deosebire de ceea ce spunea în programul nostru, am să-l invit pe domnul Mark Rottenberg în primul rând să ia cuvântul. pentru că dânsul va trebui să plece pentru a, se duce la o conferință foarte importantă pe tema protecției datelor la Ierusalim. Așa că vă rog să vă faceți întâi prezentarea, după aceea vom avea runda de întrebări și răspunsuri pe care puteți pleca. Mulțumesc! Aș vrea să mulțumesc doamnei Invelt, domnului Albert, Albrecht și membrilor Comisiei Liven, care se află astăzi aici, pentru această dezbatere pe această temă atât de importantă și pentru că îmi permiteți să iau cuvântul în uh, primul rând, într-adevăr, trebuie să mă uh, duc la acea conferință pe tema protecției datelor care are loc în Israel. Și a fost de asemenea interesant faptul că ambasadorul Genard a participat la această dezbatere, pentru că în acest dialog este un lucru foarte important uh, și anume că avem personalități de ambele părți uh, deschise la minte, flexibile și care sunt dispuse să aibă o adevărată negociere și cred că domnul ambasador Kenard este o astfel de persoană. Aceasta ne promite foarte mult. Câteva cuvinte pe scurt în legătură cu EPIC. Suntem o organizație de cercetare independentă cu sediul la Washington DC. Pentru noi uh, ne centrăm pe problema libertăților civile, avem un interes deosebit în temele care au cu transferul informației și fluxul de date. Urmărim îngrijorările care au de-a face cu cetățenii și cu consumatorii, chiar și înaintea evenimentelor dramatice din 11 septembrie, încă din anii 90 a existat acea chestiune a aplicării directivei Uniunii Europene asupra protecției datelor pentru transferul datelor personale către Statele Unite. Am urmărit îndeaproape și n-am uh, fost de acord de altfel cu ce s-a hotărât acolo și cu acordul acel safe harbor arrangement la care s-a ajuns în anii 90. De asemenea, în ceea ce privește uh, SWIFT-ul, nici acolo nu am fost neapărat de acord, dar am încercat să înțelegem. Un element important ar trebui arătat de la început în legătură cu viața privată în context transatlantic. E vorba de un adevărat paradox aici. Avem nevoie de o adevărată protecție puternică a vieții private pentru a putea permite un flux deschis al informației. Aceasta nu este un obstacol, așa cum ar sugera unii. Pentru că atunci când avem o adevărată uh, protecție a vieții private, atunci ne putem asigura ca transferul de date sensibile să circule în mod mult mai ușor între guverne naționale și între agențiile guvernamentale și să fie utilizate pentru uh, scopuri, mm, scopurile care sunt declarate. În lipsa unui cadru eficient, al unui astfel de flux de informații transatlantic, atunci am putea avea îngrijorări în legătură cu felul în care se utilizează aceste informații în mod nejudicios și de altfel ar putea exista noi riscuri pentru respectarea vieții private, ar putea exista noi posibilități de a ajunge la infracțiuni. Deci, în acest sens, lucrările Comisiei Libe sunt foarte importante. Așa cum înțelegeți foarte bine, E vorba aici de uh, sistemul uh, judiciar, de recunoașterea sentințelor, de uh, comportament uh, criminal, de amenințări la adresa securității naționale și toate aceste informații E ușor de înțeles că trebuie să fie supuse sistemului cel mai înalt de protecție a vieții private. Însă există și un al doilea paradox la care aș vrea să vă fac să vă gândiți astăzi, și anume faptul că un sistem eficient de protecție a vieții private se referă și la problema transparenței. Atunci când vorbim de viață privată, nu vorbim numai de uh, secretism și de confidențialitate, vorbim și despre responsabilitate și de posibilitate de control. Uh, și de a ne asigura că instituțiile politice și instituțiile democratic alese sunt în stare să aplice și să implementeze standardele legale, astfel încât datele personale să fie transferate și utilizate în scopurile necesare. Deci, transparența ne poate ajuta să um, subliniem și mai mult importanța vieții private. Și atunci când vorbim de valorile comune între Uniunea Europeană și Statele Unite. De altfel, săptămâna aceasta sărbătorim cea de 30-a aniversare a uh, îndrumarului asupra dreptului la viața privată al OCDE-ului. Guvernele europene au participat la redactarea acestei asemenea din partea Statelor Unite și din partea țărilor asiatice. Deci nu cred că există uh, o polemică prea mare în legătură cu principiile generale pentru a proteja transferul de date între guverne naționale. Mai recent, de asemenea, știți probabil că Statele Unite a utilizat uh, Consiliul Europei pentru a întări și mai mult uh, directiva referitoare la uh, delicte pe internet, cybercrimes, pentru a asigura o protecție internațională în context transnațional. Există câteva domenii foarte sensibile în care uh, legea americană ar trebui să fie actualizată. Și uh, aici aș vrea să revin la remarcile făcute de ambasadorul Kennard. Nu sunt absolut de acord că legea americană în acest sens este uh, perfectă. Trei puncte foarte pe scurt. În primul rând, uh, Privacy Act care permite colectarea de informații de către agențiile federale ale guvernului american nu include în mod explicit cetățeni neamericani sau cei care nu au rezidență permanentă. Și nu există niciun motiv lucru să se întâmplă în legea americană. De exemplu, avem multe alte legi americane care nu fac această diferență între o categorie de cetățeni și cealaltă. Încă din 1974, Congresul American și-a luat angajamentul în acest sens și Același lucru s-a aplicat mai recent în ceea ce privește monitorizarea electronică, unde se face diferența între cetățenii americani și restul cetățenilor. Dar, încă o dată, nu există niciun motiv pentru a face o astfel de diferențiere. Sunt de altfel de acord cu ambasadorul Kenard că nu putem cere pur și simplu Congresului să modifice statutul acestui, acestei legi, dar totuși această lege ar putea fi poate schimbată undeva în viitor. Un al doilea element cheie de care trebuie să ținem cont este că de la adoptarea lui Patriot Act, am reușit să aplicăm aceste standarde tuturor persoanelor, atât american cât și neamerican. Și aceasta a dus la diminuarea standardelor pentru viața privată. Standardele care sunt impuse de către agențiile de securitate și care permit accesul la datele personale au fost reduse în ultimul timp și aceasta prin voința Congresului pentru a putea deschide, de exemplu, o anchetă și, mai mult decât atât, partea independentă a guvernului care evaluează ce se întâmplă în domeniul a anchetelor și-a scăzut și ea standardele. Autoritățile de cercetare au din ce în ce mai multă putere. Deci, aceasta este o problemă pe care avem cu această lege Patriot Act, care este foarte complexă. Nu vreau aici să simplific prea mult lucrurile, dar trebuie să țineți cont și de ea. Un al treilea element cheie, așa cum bănuiți probabil, foarte multe tehnologii noi au apărut în ceea ce privește colectarea datelor, unele sunt utile pentru aplicarea legii, altele sunt destul de îndoielnice. Însă un element critic aici este că foarte multe dintre aceste tehnici noi nu respectă neapărat statul de drept, cel puțin în Statele Unite. Iată de ce cred că dumneavoastră ar trebui să țineți cont și de uh, întreg ansamblul de colectare a datelor, pentru că există o astfel de dinamică la ora actuală pentru a include, de exemplu, scanere corporale uh, la nivelul aeroportului uh, și așa mai departe, care ar putea fi utilizate într-un scop util, dar ele ar trebui să respecte statul de drept. Deci, aș vrea să vă spun în încheiere că mi se pare că acest proces prin care treceți acum este foarte important. Foarte multe organizații sunt uh, și susțin uh, lucrările comisiei dumneavoastră pentru a ajunge la un cadru global care să includă toate elementele în care să se protejeze drepturile fundamentale și pot să vă spun că avem și un punct de interes egoist în ceea ce faceți dumneavoastră aici, și anume acesta se bazează pe experiența, pe istoria noastră. Pentru că dacă ai inițiativa de a garanta libertățile fundamentale, aceasta se referă nu doar la cetățenii tăi, ci și la cetățenii din restul lumii. Și de altfel, aceasta a fost experiența pe care am avut-o în anii 90 cu directiva asupra protecției datelor personale în Uniunea Europeană, pentru că în felul acesta ați forțat practic celelalte guverne să-și revizuiască propriile legi naționale și să ajungă la standarde mai puternice pentru a-și proteja proprii cetățeni. Aceasta s-a întâmplat de altfel înaintea apariției noilor tehnologii și a internetului despre care vorbim astăzi. Au existat eforturi foarte puternice care au dus până la urmă la creșterea standardelor în ceea ce privește libertățile fundamentale a cetățenilor din lumea întreagă. Iată de ce este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu astăzi aici și să ajut pe cât pot în aceste eforturi ale dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă există întrebări din sală... So, <laughs> Stavros. Uh. <laughs> Stavros. Mă bucur să vă văd din nou, domnule Rotenburg. Am o întrebare scurtă. Aveți și dumneavoastră aceeași îngrijorare ca și administrația americană legată de dificultățile de a aplica un acord umbrelă de protecția datelor, uh, acordurilor existente acordurilor actuale, bilaterale sau multilaterale. Se spune de asemenea că pot exista foarte multe acțiuni în justiție, justiție din această cauză. Cum ne putem asigura că nu sunt încălcate drepturile și cum facem cu uh, punerea în aplicare obligatorie a unui nou acord față de cele existente. Uh-huh. Domnul Albrecht. Am auzit că s-ar putea să existe o revizuire a Privacy Act. Întrebarea mea se referă la posibilitatea ca în Congresul American și în cadrul acestei dezbateri din Statele Unite ale Americii să se reacționeze la această propunere uh, venită din partea Uniunii Europene. Ar vrea să știu în ce măsură această dezbatere pe care o organizăm noi aici de câțiva ani uh, se desfășoară și în Statele Unite ale Americii. Pe noi ne interesează modul în care putem construi un astfel de parteneriat transatlantic. Deci, pe lângă negocieri, așa cum spunea Sofie, e vorba de implicarea cetățenilor în această dezbatere, nu doar de negociatorii noștri. Mulțumesc. Și domnul Tavares dorește să intervină. Aș vrea să mă refer tot la Privacy Act. E practic principalul obstacol căruia va trebui să-i facem față. Și pe mine nu m-a liniștit uh, modul în care autoritățile americane au abordat această chestiune. Se spune că nu e bătut în cuie, însă se pare că da. Deci ni s-a spus că nu poate fi modificat Privacy Act. Nici măcar acest amendament minor, această modificare minoră nu poate fi introdusă și anume să avem aceleași drepturi și pentru cetățenii europeni sau rezidenții de pe teritoriul american aceleași drepturi ca și pentru cetățenii americani. Deci ambasadorul Kennard ne spunea care crede dumnealui că va fi reacția Congresului American, însă eu nu înțeleg cum ei nu-și pot da seama cât de important este acest detaliu dacă noi, cetățenii europeni, pe teritoriul american, nu ne vom bucura de aceleași drepturi ca și cetățenii americani. E mai degrabă o plângere decât o întrebare. Însă, credeți că putem face ceva pentru a-i face pe omologii americani să-și dea seama că acesta este într-adevăr un obstacol în calea negocierilor? Mulțumesc, aș avea și o întrebare, spune doamna Indveld. Acest acord de protecție a datelor transatlantic, care este acum pe cale de a fi negociat, din câte știm noi, acoperă transferul de date dintre autoritățile publice sau dintre companiile private, cum ar fi cazul SWIFT sau registrele cu numele pasagerilor. Însă, pot exista și cazuri în care cetățenilor individuali li se cere să uh, dea date direct autorităților, de exemplu pentru biroul de călătorii Deci aici nu mai există un intermediar. E un raport direct între cetățeanul individual european și autoritățile americane. Din câte înțeleg eu, dar vă cer și noastră părerea, astfel de cazuri nu pot fi acoperite de un acord transatlantic și ar putea fi acoperite doar de un amendament la Privacy Act care și-ar extinde sfera de aplicare pentru a acoperi și pe cetățenii europeni. Vă mulțumesc. Ca să îi răspund domnului Lambrinitis, în legătură cu adevăratele dificultăți legate de punerea în aplicare retroactivă a acestui acord propus. Americanii sunt uh, îngrijorați de finalitatea de, uh, sentințelor judecătorești. Deci dacă se ia o hotărâre în legătură cu o persoană care la un moment uh, respectiv a fost găsit uh, vinovat și a fost condamnat, iar persoana respectivă află că există acest nou acord și că, conform acestui acord, informațiile au fost uh, obținute în mod inadecvat, deci care au dus la condamnarea sa, e clar că acest lucru, de exemplu, un astfel de exemplu, dă motive de îngrijorare a autorităților americane. Deci, în ceea ce privește sentințele anterioare, nu ar exista o aplicare retroactivă. Însă, dumneavoastră ați dori ca acest nou acord să se suprapună aranjamentelor anterioare. Deci, pentru a avea, într-adevăr, o forță uh, legală. Eu cred că noul acord ar trebui să aibă întâietate e drept, însă grijorile existente sunt uh, legitime. Domnul Albrecht a pus o întrebare legătură cu modificarea acelui Privacy Act. E o lege greu de modificat și asta se aplică în general uh, legilor de acest tip. E ca și cum ai deschide o cutie a Pandorei fără să știi exact ce pot propune și ceilalți. Însă, cred că dacă dumneavoastră ați susține o abordare cuprinzătoare în ceea ce privește protecția dreptului la viață privată, și dacă le-ați cere, le cere americanilor să-și modifice legislația, e bine, poate că le va fi mai ușor. Dar uh, doar dacă asta face parte dintr-un cadru mai general, deci nu ar trebui să vă referiți direct la Privacy Act. Și ca să-i răspund domnului Tavares, Departamentul de Securitate Internă a propus să se facă față unor neajunsuri existente în ceea ce privește Privacy Act. Însă nu va fi ușor să se spună că vom aplica aceste prevederi privind uh, strângerea, culegerea datelor cetățenilor americani. Doamnă Indvel, cred că cel mai mult contează e să ai un regim juridic prin care cetățenii își pot vedea respectate drepturile. Și nu cred că acesta este un caz în care spun, putem spune că avem un set bun de principii, uh, și pot spune că acordurile anterioare au prezentat lacune tocmai din această cauză, deoarece erau niște seturi bune de principii, însă care nu au fost puse în aplicare așa cum trebuie. Și asta ne duce cu gândul la acele mecanisme de control și de supraveghere prin care aceste bune principii pot într-adevăr deveni reale și puse în practică. Vă mulțumesc, domnule Rottenberg. Vă înțelegem, știm că trebuie să călătoriți. Dragi colegi, avem o mare întârziere acum. Deci ne vom continua lucrurile într-un rit puțin mai accelerat. Urmează doamna Anne Christine Lacoste, consilier juridic la secțiunea de consultare și protecția datelor de la Secretariatul Observatorului European de Protecția Datelor. Aveți cuvântul, doamnă Lacoste. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru ocazia pe care mă oferiți de a participa la această întâlnire. Domnul Hasting este și dânsul la Ierusalim, la această conferință la care participa și domnul Rottenberg și aceasta îmi oferă privilegiu de a mă afla astăzi aici cu dumneavoastră. Ceea ce voi încerca să fac astăzi este să elaborez principalele puncte referitoare la protecția datelor, în special din partea autorității europene și principalele puncte pe care le-am dat în cadrul răspunsurilor adresate Comisiei referitoare la dialogul transatlantic. Foarte pe scurt, o istorie a rolului autorității europene în acest dosar și voi reveni la această chestiune a mandatului comisiei, care de altfel nu este public, și punctele care merită să fie dezbătute suplimentar. Încă din 2008 am urmărit cu atenție lucrările grupului uh, uh, de contact la nivel înalt și Controlul European a publicat un aviz în 2008, care este disponibil pe pagina noastră de internet și Comisia a publicat de asemenea un aviz împreună cu grupul 29, unde um, colaborează toate statele membre pe baza protecției datelor. Deci, Există aceste documente care sunt publice, se regăsesc pe pagina web a Comisiei și n-am să mă refer la ele, dar aș vrea să vă spun în mod mai general că susținem ideea unui acord transatlantic care să corespundă liniilor directoare menționate de comisie și pe care doamna Lebai le-a menționat mai devreme. Între acestea, în special, obiectivul de a asigura o siguranță juridică adecvată pentru protecția datelor, și transferul acestora și un nivel de protecție ridicat. Două puncte pe care le susținem și noi. Un alt element important care se referă chiar la titlul proiectului de acord și vreau să subliniez acest lucru pentru că mi se pare foarte interesant. Se vorbește foarte mult de law enforcement și acum se vorbește de uh, cooperare judiciară și polițienească în domeniul penal. Este important atunci când uh, vorbim despre aplicarea legii, nu avem neapărat aceleași criterii în Statele Unite și în Uniunea Europeană, de exemplu în cazul imigrației. Deci, precizările care sunt făcute în acest proiect de acord sunt binevenite. Aș vrea, de asemenea, să subliniez importanța principiilor care se regăsesc în acest acord și care se referă la legitimitate, proporționalitate, transparență și respectarea principiului finalității principii esențiale pentru noi. În ceea ce privește proporționalitatea, aceasta ar putea avea consecințe importante în ceea ce privește modalitatea transferului utilizat și mă gândesc aici special la acordurile de gen PNR și la alte acorduri unde ar fi nevoie de un transfer de date în masă, unde acest principiu al proporționalității este atât de important. Aș vrea acum să fac referința la patru puncte importante. În primul rând, dreptul cetățenilor, supervizarea, transferul ulterior și câmpul de aplicare. La începutul acestei audieri s-au dezbătut deja câteva din aceste elemente, dar aș vrea să revin acum, din punctul de vedere al Autorității Europene pentru Protecția Datelor, la importanța de a avea căi de atac administrative și, de asemenea, jurisdicționale pentru cetățeni. Și, de altfel, în textul fundator al Uniunii Europene, indiferent că e vorba aici de decizii ale Curții de Justiție sau de documente ale Consiliului Europei, aceste căi de atac sunt esențiale. Iar modalitățile concrete în care se poate ajunge la o soluție, acestea nu pot să vi le prezint acum, dar din acest punct de vedere dialogul între statele membre este foarte important. De asemenea, persoana trebuie să aibă un acces uh, direct sau indirect la datele sale personale. Acest element este important în contextul polițienesc, unde deciziile referitoare la persoanele fizice au consecințe grave, pot merge până la privarea de libertate și știm foarte bine că transparența referitoare la datele polițienești prevede și anumite derogări. Deci e nevoie de garanții pentru drepturile individului și în acest sens accesul indirect la date este foarte important. În ceea ce privește supervizarea, Supervizarea de către o autoritate independentă este un element uh, în plus față de recursul jurisdicțional. Care este avantajul de a avea o autoritate independentă? Este că în felul acesta există o asistență mai directă oferită. Recursul jurisdicțional, jurisdicțional este un alt element care ar trebui și el menționat. Transferurile ulterioare, fie că sunt făcute în țările terțe, deci către Statele Unite sau din acea țară către o altă țară terță, există niște cerințe clare la care nu pot fi făcute derogări. În primul rând, respectarea finalității, în al doilea rând, respectarea cerințelor aplicate în țările terțe. Nu putem accepta derogări la aceste cerințe pentru că altfel se diluează toate garanțiile pe care le avem în acordul de bază. Și la ultimul punct, câmpul de aplicare, pe care vreau să-l menționez aici, în acest cadru poliționesc, așa cum vă spuneam, siguranța juridică este foarte importantă și este cu atât mai necesară cu cât în acest context nu există o etanșeitate clară a datelor personale. Știm că bazele de date sunt complexe, că există un acces uh, din ambele părți și finalitatea pentru care se utilizează datele, de asemenea, poate fi complexă. Și aici revenim la problema siguranței naționale. Se discută aici problema aplicării acestor acorduri și pentru siguranța națională. În măsura în care lupta împotriva terorismului afectează în mod direct securitatea națională, ne putem întreba cum putem diferenția cele două elemente, securitatea națională și celălalt, celălalt tip de securitate polițienească obișnuită. Și ne întrebăm dacă există posibilitatea de a ajunge la un acord care să acopere ambele elemente între Uniunea Europeană și Statele Unite. Rămânem tot în domeniul câmpului de aplicare. Din punctul nostru de vedere, e nevoie de includerea acordurilor preexistente și viitoare din motive de previzibilitate pentru persoanele afectate. Ar putea exista și posibilitatea unui acord care să nu se aplice acordurilor existente sau care nu se aplică acordurilor bilaterale care până la urmă răspund acelorași obiective. Un ultim punct care a fost deja menționat în această audiere, în special de domnul Leclerc, ministrul justiției din Belgia, este nevoia de a avea un cadru uh, complementar al acordului general și acorduri specifice pentru fiecare caz în parte. Aceste acorduri specifice sunt necesare pentru a asigura un nivel adecvat al transferului de date. Dar aceste acorduri specifice, despre care se vorbește foarte mult, de exemplu, în cazul transferului de date între sectorul uh, privat și public, n-ar trebui să uh, legitimeze a priori aceste transferuri. De aceea avem nevoie de astfel de acorduri specifice pentru fiecare caz. Pe de altă parte, nu ar trebui să existe derogări în cadrul acordurilor specifice la acordul general. Iată încă un motiv uh, în același sens pe care l-am menționat mai înainte pentru a asigura o siguranță juridică. Și în încheiere aș vrea să revin la un alt comentariu care a fost făcut aici de către Parlament și mă refer aici la calendarul pe care îl avem pentru negociere. Este un comentariu pe care l-a făcut deja Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor într-un aviz adoptat uh, săptămâna trecută pentru datele PNR. Se vorbea acolo despre nevoia de a discuta în primul rând de transferurile către țările terțe, în special în cadrul PNR, după aceea să se vorbească de acordul general și după aceea să se vorbească despre cadrul de reglementare la nivel european. E vorba aici de o anumită coerență pe care trebuie să o avem în vedere la nivelul negocierii pe diferite niveluri. E nevoie de o coerență între toate aceste măsuri, fie că e vorba de nivelul european sau cel internațional. Mulțumesc! Mulțumesc! Următoarea pe listă este doamna Claire Gheirel, cercetător la Universitatea din Namur. Public. Vă mulțumesc pentru invitația la această audiere publică. Sunt Claire Gerel, după cum ați prezentat și noastră, și sunt încântată să am uh, un schimb de vederi cu dumneavoastră. Au fost subliniate deja multe lucruri de antevorbitorii mei. O să încerc să preiau din prezentarea mea doar lucrurile ce au mai rămas de subliniat. Există foarte multe incompatibilități între sistemul european și cel american, care au fost deja identificate uh, în multe studii de către experți. Printre principalele îngrijorări menționăm principiul limitării scopului, uh, perioadele de stocare a datelor și conceptul proporționalității și cum este definit acesta uh, în cele două sisteme. În ceea ce privește principiul uh, limitării scopului, în SUA există principiul utilizării de rutină care permite uh, Uh, prin Privacy Act transferul între agenții. Și desigur că acest lucru ne îngrijorează pe noi cei din Europa, deoarece, iată, în America, prin uh, acest sistem, sunt conținute și alte principii, de exemplu, cum ar fi cel al compatibilității. Și ar trebui să investigăm această chestiune înainte de a ajunge la acordul final. De asemenea, să nu uităm că principiul limitării scopului la nivel european este supus presiunii și la noi în Uniunea Europeană. Principiul interoperabilității um, cuplat cu uh, accesul agențiilor de implementare a legii la, uh, bazelor, la bazele de date cu date personale, reprezintă o chestiune foarte problematică aici în ceea ce privește respectarea principiului limitării scopului. Și trebuie să facem și noi față propriilor contradicții din propriul sistem, totodată încercând să găsim un bun nivel de protecție. Acestea au fost doar câteva remarce preliminare. Aș dori să mă refer acum la me mecanismele de implementare în ceea ce privește uh, implement, în ceea ce privește protecția datelor pe viitor. În primul rând, sunt încântată de faptul că astăzi am uh, auzit uh, câte ceva despre principiul uh, utilizării adecvate. Și în sfârșit am uh, auzit uh, acest principiu ca fiind poate un obiectiv în acord, ceea ce ar fi foarte bine. Am intenționat să spun că dacă Uniunea Europeană nu impune principiul utilizării adecvate, atunci cel puțin ar trebui să dea dovadă de consistență ca metodă a implementării acestui principiu. Pentru că prin metodă este conținut obiectivul utilizării datelor cu caracter personal. Și în ceea ce privește adecvarea ca metodă, avem un document foarte important. Este vorba despre documentul de lucru 12 al grupului de lucru 29, care uh, a fost utilizat în chestiunile ce țin de primul pilon foarte bine și consider că ne oferă o bază de lucru foarte bună. Avem o analiză pe niveluri în acest sens care trebuie să fie adaptată la cooperarea pe, subiect, pe chestiuni penale. Să nu uităm că există anumite diferențe totuși și este nevoie de o adaptare. În ceea ce privește definirea mecanismelor de implementare în acest grup de lucru și în acest document, uh, să nu uităm că nu există o contradicție cu potențialul acord cadru. De fapt, au fost definite trei obiective de grupul de lucru 29. Primul, a crea un nivel mare de conformitate cu reg- regulile. Și aici ne referim la existența unor autorități independente pentru protecția datelor. Există diferențe de abordare la nivelul UE și la nivel SUA. Agențiile europene au uh, mai degrabă rol de consultare și din punct de vedere structural nu pot fi uh, considerate independente, cele din SUA, mă scuzați, față de cele din uh, Uniunea Europeană. Însă, rare ori este admisibilă independența completă când se vizează chestiuni judiciare. Cred că acest lucru nu ar trebui tocmai de aceea să reprezinte un obstacol mare să nu uităm că putem să găsim un contraechilibru Dacă găsim alte garanții ale independenței, care pot să se refere, de exemplu, la resursele financiare ale agențiilor, la statutul personalului, la prerogativele de anchetă și așa mai departe. Deci există o serie de aspecte care pot fi analizate astfel încât să garantăm un nivel maxim de independență, chit că în Constituția americană este imposibil ca din punct de vedere structural să faci o demarcație clară între ofițerul de protecție a vieții private și uh, administrația pe care o reprezintă. Deci trebuie analizat și acest, de, și acest detaliu. Al doilea obiectiv major este acela de a oferi sprijin în Uh, uh, uh, indivizilor în exercitarea drepturilor acestora. Grupul de lucru 29 a spus că individul trebuie să fie în măsură să-și exercite drepturile rapid și eficient, fără costuri prohibitive. Acest lucru este extrem de important. Mijloacele prin care putem atinge acest obiectiv trebuie stipulate în convenție. Pentru că, la urma urmei, discutăm despre pos- o posibilitatea ca un individ să-și exerce dreptul și despre mijloacele ce sunt puse la dispoziție în acest sens. Este puțin utopic această idee când discutăm despre, totuși, despre prelucrarea datelor de cealaltă parte a Atlanticului, mai ales în momentul în care nu vorbesc engleză, nu sunt în măsură să uh, recurg la căi de atac. Deci trebuie așadar să ținem seama de uh, barierele practice ce intervin în exercitarea drepturilor individuale. Consider că autoritățile naționale de protecție a datelor ar trebui să intervină în acest sens și să preia rolul unei interfețe, interfețe între indivizi și între autoritățile în cauză uh, la care apelăm pentru acces sau rectificare, de exemplu. Astfel, ar putea fi garantat accesul indirect, dacă vreți. Personal, eu nu știu cum anume aș putea să uh, mă adresez autorităților. Știu că o persoană, știu că un europarlamentar a încercat acest lucru, însă aș fi curioasă de rezultatul acestui demers. Președinta, pot să vă spun rezultatul? Mi s-a spus că nu poate fi nici confirmat, nici negat faptul că FBI-ul știe cine sunt eu. Și asta negru pe alb. Da, spune vorbitoarea, după cum spuneam, este foarte dificil și trebuie să găsim uh, un echilibru între corpurile de protecție a datelor de ambele părți ale Atlanticului. Eu cred că ar trebui să se meargă în aceeași direcție. Dar, după cum spuneam, probabil că această idee este una utopică. În al treilea rând, doresc să mă refer la um, activitatea de, la căile de atac. Este o chestiune foarte importantă, nu doar cea a depunerii unei plângeri, ci mai mult discutăm în general despre sistemul judiciar în momentul în care apar violări ale principiului protecției datelor. Discutăm despre accesul la tribunale, la curțile de justiție. Mai mult decât atât, aceste chestiuni sunt atât, cu atât mai importante cu cât uh, se explică faptul că supervizarea este organizată a priori față de colectarea datelor. Și astfel trebuie să vedem cum anume putem aborda chestiunea căi de atac, dar și cea a revizuirii judiciare per ansamblu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, spune președinta, și vă mulțumesc pentru faptul că v-am spus atât de brutal să fiți succintă, dar acesta este rolul meu ca președintă. Următorul vorbitor, Patrick Breyer, de la Cercul de Lucru privind stocarea de date din Germania. Acesta vorbește în numele unei rețele de ONG-uri active în acest domeniu. Aveți cuvântul. Mulțumesc pentru introducerea atât de generoasă și pentru invitația la acest uh, cerc de discuție. De asemenea, mi-a plăcut ideea ca publicul să se implice în această dezbatere și poate că um, contribuția mea poate fi văzută în acest sens. Dacă vedeți la ce am inclus uh, pe primul diapozitiv, e vorba de un marș de protest care a fost organizat anul acesta în care oamenii protestau împotriva a vigil- supravegherii excesive și e vorba aici și de transferul de date către țările terțe, cum ar fi Statele Unite. Iată de ce considerăm cu ochi foarte critic acest schimb de informații. În primul rând, aș vrea să văd care este experiența Statelor Unite în ceea ce privește drepturile omului și după aceea vom trece la drepturile omului în general. Vom trecere la punctul al doilea, la obligațiile europene, așa cum sunt ele trecute în tratate și vom analiza cele trei elemente necesare pentru a asigura un nivel echivalent de protecție a drepturilor omului de ambele părți ale Atlanticului. În primul rând, în ceea ce privește respectarea drepturilor omului în Statele Unite ale Americii, deci În mod sistematic, drepturile omului au fost încălcate, lucru asupra căruia nu trebuie eu să insist acum. Raportorul special de la Comisia pentru Drepturile Omului de la ONU a arătat acest lucru vedem cum acest lucru afectează schimbul de informații. Atunci când schimbi informații cu o țară terță care în mod sistematic folosește practici care încalcă drepturile omului, deci prin împărtășirea informațiilor respective creezi un re- risc real ca informațiile respective să fie folosite în cadrul acestor practici. Deci când schimbi informații cu țări care încalcă drepturile omului, creeze acest risc de a încălcărilor respective. De exemplu, agenția germană privind uh, infracțiunile penale a schimbat informații în legătură cu un cetățen, cetățean Zahar, care a fost dus de către agenții CIA în Siria unde a fost supus torturii și unde a fost deținut fără să îi se aducă acuzații. Când a fost uh, eliberat, a încercat să dea judecată SUA în tribunalele americane, să cazul lui nu a fost aplicat, deoarece s-a aplicat privilegiul privind secretul de stat, privilegiu aplicabil în fața tribunalelor americane. Și acesta este un exemplu în care se vede cum schimbul de informații poate avea urmări grave. De aceea, atunci când discutăm despre protecția datelor, nu e vorba doar de dreptul la viață privată sau uh, încarcerare. E vorba uneori de uh, viață sau de moarte. În ceea ce privește obligațiile pe care le are Uniunea Europeană atunci când cooperează cu țări terțe, Tribunalele ne călăuzesc clar. Se spune că nu putem coopera cu un stat dacă această cooperare creează riscul de încălcare a drepturilor omului. Pe de altă parte, se poate coopera cu țări care ocrotesc drepturile fundamentale în ceea ce privește atât garanțiile materiale, cât și mecanismele care controlează respectarea acestor drepturi, într-un mod care poate fi considerat cel puțin ca fiind echivalent cu cel stipulat de convenție. Acestea sunt cuvintele CEDO, și uitați-vă că aici s-a folosit termenul echivalent și nu adecvat. Deci e nevoie de o protecție echivalentă a drepturilor omului pentru ca, din punct de vedere juridic, să poți coopera sistematic și să poți schimba uh, informații sistematic cu o țară precum SUA. Ei bine, de ce elemente e nevoie pentru a crea un nivel echivalent de protecție a drepturilor omului la nivel transatlantic? În primul rând, o condiție prealabilă este ca ambii parteneri să recunoască drepturile fundamentale așa cum sunt ele ocrotite de acorduri internaționale, cum ar fi Convenția Internațională privind drepturile civile și politice, cum ar fi protocolul, primul protocol opțional sau ratificarea Convenției Americane privind drepturile omului. Toate aceste documente internaționale trebuie ratificate de SUA pentru ca aceste drepturi să poată fi invocate în fața tribunalelor americane, lucru imposibil în ziua de azi. Deci aceste acorduri nu sunt aplicabile în fața tribunalelor americane și astfel nu pot fi îndepărtate riscurile uh, ca schimbul de informații să ducă la încălcarea drepturilor omului. Deci nu cred că e suficient să se includă în tratat o clauză în care să se spună că nu poate avea loc un schimb de informații dacă există riscul clar de încărcare a drepturilor omului. Asta pentru că orice schimb de informații poate prezenta riscul apariției acestor practici care încalcă drepturile omului. Deci trebuie creat un mediu de protecție a drepturilor omului echivalent cu cel aplicabil în UE. Pe lângă drepturile omului, de asemenea, protecția datelor e esențială. Și aici e nevoie de niște garanții specifice care depășesc textul din proiectul de mandat de negociere um, propus de comisie. E nevoie de condiții stricte pentru transferul și utilizarea datelor de către partener. De exemplu, în cadrul unei anchete penale, datele respective trebuie să indice faptul că există bănuiala că persoana respectivă ar fi comis uh, acel delict grav. Însă, de asemenea, nevoie și de o definiție a delictelor grave. De asemenea, imediat ce datele nu mai sunt folosite pentru scopul transfer, transferului, acesta trebuie șterse imediat. Iar Curtea Europeană uh, a spus foarte clar că aceste date trebuie eliminate imediat, nu trebuie stocate pe o anumită perioadă. Iar aceste date pot fi folosite în alte scopuri decât dacă au fost uh, obținute în alte scopuri. Deci nu poți folosi informații care au fost obținute inițial într-un scop cu totul diferit și asta nu se regăsește în proiectul de mandat de negociere, deși Curtea Constituțională Germană e foarte clară în ceea ce privește limitarea aceasta, e vorba de principiul de limitare. De asemenea, informațiile delicate nu ar trebui să facă parte din acest transferul, ar trebui de asemenea să existe o științare obligatorie. Deci acestea sunt uh, elementele care trebuie incluse în mandatul de negociere. Un al treilea element important căi de atac uh, comprinzătoare în justiție. Cuprinzătoare. Ce înseamnă orice persoană ale cărui drepturi au fost uh, încălcate trebuie să aibă dreptul de a se adresa, adresa justiției. Proiectul de directivă nu e foarte clar. Se spune că există anumite drepturi care pot fi aplicate, însă nu se uh, precizează care anume. Așa cum spuneau de asemenea și antevorbitorii mei, trebuie să definim această idee a controlului independent. Pe scurt, care sunt recomandările prin care acest document ar fi ar ocroti drepturile omului. Deci un nivel echivalent de protecție a drepturilor omului, în al doilea rând, un nivel echivalent de protecție a datelor și înființarea unor mecanisme echivalente de punere în aplicare. Există deja un caz pe rol la Curtea Constituțională Germană. E vorba de o plângere legată de ratificarea privind criminalitatea cibernetică, deoarece în această convenție uh, lipsesc prevederile privind uh, protecția datelor. Deci de aceea e nevoie de un nivel echivalent de protecția datelor în ambele părți. Le mulțumesc tuturor vorbitorilor. Această sesiune a fost foarte utilă, cea din tâi a fost mai degrabă politică, acum am intrat în detaliile juridice. Mă întreb dacă toate aceste elemente au fost uh, luate în seamă suficient de Consiliu și de Comisie. Și mă întreb dacă acordul final uh, va reuși uh, testul final. Îi dau cuvântul raportorului, după care îi rog și pe colegi să intervină. Mulțumesc, spune domnul Albrecht. Le mulțumesc și eu vorbitorilor pentru contribuția dumnealor. E clar că există anumite aspecte juridice pe care Parlamentul le-ar dori lămurite. De exemplu, în ceea ce privește limitarea scopului. Când vorbim despre acordul PNR, Există scopuri uh, diferite, specifice, pentru care pot fi folosite datele și dacă e să ne uităm la cadrul constituțional, posibilitățile de folosire a datelor în anumite scopuri sunt foarte restrânse. De asemenea și posibilitățile de stocare sunt limitate. Atât am avut de spus. Dacă aveți întrebări, dragi colegi, vă rog, vă rog să interveniți. Vă mulțumesc! Aveți întrebări, dragi colegi? Domnul Tavares. Din ce am auzit, problema e problema nu e că noi nu am ști ce trebuie să punem în aplicare. Cei trei vorbitori ne-au prezentat o listă completă de cerințe pe care ar trebui să le respecte orice acord de protecție a datelor. Dacă am fi pornit de la această bază, n-am mai fi discutat despre aceste probleme aici. Deci tot ce am de spus mm, e asta și le mulțumesc, bineînțeles, uh, celor care au intervenit. Domnul Brons. Domnul de Clerc, dacă am înțeles bine, a spus că există deja un proiect de acord care va fi discutat de Consiliu în decembrie. Avem acces la acesta? E un mandat de negociere. E clar că în ultimii trei ani s-au întâmplat foarte multe. Serviciile Comisiei au negociat uh, acest uh, lucru cu SUA, iar Parlamentul European a protestat întotdeauna, deoarece nu e o chestiune strict administrativă. Bineînțeles, au uh, terminat practic întregul text, cu excepția una sau două chestiuni. Deci, da, documentul este într-o sală secretă unde îl putem consulta, însă nu putem discuta despre el. Ceea ce totul ridicol, cred eu, deoarece e vorba despre protecția datelor cetățenilor noștri. Și dacă acestora li se va cere să își transmită toate datele personale, ar putea să le, ar trebui să le asigurăm un nivel de protecție în cadrul negocierilor, nu? Domnul Brons. Există două posibilități. Unu, acest nou acord să fie un supliment procedural la toate celelalte acorduri existente. Sau e posibil ca acesta să fie un fel de acord uh, material care să înlocuiască acordurile actuale. Asta s-a discutat și la prima sesiune, spune doamna Invelt. E vorba de aplicarea retroactivă sau nu a acestui acord. Chestiune care încă nu a fost lămurită. Perhaps I add uh, something on this. I mean, acest acord pe care îl intenționăm uh, ca acord cadru nu ar trebui să fie baza pentru transferul și schimbul de date. Ar trebui să existe întotdeauna niște acorduri specifice care să reglementeze ce uh, date pot fi transferate sau nu. Însă acest acord cadru umbrelă va fi baza de la care vor putea sau nu avea loc aceste transferuri între SUA și UE. Deci de aceea ne vom baza pe principiile generale de protecție a datelor. Problema care se pune acum pentru noi e dacă aceasta va fi o abordare cuprinzătoare din partea Uniunii Europene pentru a da acoperire acordurilor noastre cu SUA, fără să le înlocuiască, deci doar să le cuprindă. Două lucruri, doamna Lacoste. E nevoie de acorduri sectoriale pentru a ne asigura că doar datele uh, corecte sunt transfermate. Deci, pe lângă acordul general, trebuie să se specifice și acest lucru. Doamna Indveld. Acest test de respectare încă nu a fost efectuat pentru acordul PNR. Însă nu mă voi referi acum la acest lucru. Doamnă Gherel, doriți să răspundeți? Nu, mă bucur însă să aflu că acest acord nu va permite uh, liberul schimb de date personale între SUA și UE, lucru care nu era prea clar pentru mine, nici din documentele disponibile. De, aceea, de asemenea, mă dezamăgește faptul că nu avem uh, un acces sporit la aceste documente. Nu avem cum să venim cu niște, niște comentarii constructive asupra a ceea ce s-a făcut sau nu. Deci noi ca cercetători, ca persoane care studiază aproape această problemă, ne dăm seama că acest document, acest raport de la grupul de contact la nivel înalt, deci de doar 15-12 pagini, e absolut insuficient tot ce am de spus. Vă mulțumesc. Sunt de acord. Poate că ar trebui să vedem care sunt regulile privind accesul la documente în astfel de situații, deoarece de foarte multe ori când negociem acorduri internaționale, indiferent de natura acestora, atunci când uh, omologii noștri cer ca documentele respective să nu fie date opiniei publice, dau seama cum uh, nivelul nostru de transparență are de suferit. Deci noi imediat ne adaptăm, însă cetățenii trebuie să știe ce se întâmplă și cum putem să ne exercităm noi puterea de control dacă nu putem dezbate despre aceste documente negociate. Mi s-a spus însă că State Watch a publicat raportul respectiv pe site-ul său. Vă mulțumesc. Încheie această sesiune, după care vom începe cea de-a treia sesiune. Domnule right? doriți să trageți concluzii? Discussion on the, um... Da, s-a discutat mult despre relația între noul acord și cele existente deja și puteați veni cu o propunere pe care nu am auzit-o încă. De ce să nu fie noul acord uh, un, uh, unul care să impună un standard minim, iar acordurile existente sau acordurile viitoare pot să vină cu măsuri specifice în funcție de transferul de date pe care îl reglementează. Pot să fie mai stricte sau pot să fie mai ample, depinde de situație. Dar cred că noul acord ar putea să fie baza pentru un standard minim. Însă nu ar trebui să intre în detalii specifice privind instrumentele specifice de, de protecție, astfel încât să ajung să discuți apoi despre standarde mai înalte de protecție. Președinta, da, cred că asta și este intenția, de fapt. Vă mulțumesc uh, pentru prezență, mulțumesc pentru intervenții. Sper că ne puneți la dispoziție intervenția noastră în scris pentru ca și eurodeputații să le poată accesa mai apoi. invit acum pe vorbitorii de la ultima sesiune la prezidiu. Okay, colleagues, um, this is our... Dragi colegi, am ajuns la cea de-a treia sesiune și ultima privind impactul noului acord cadru asupra uh, convențiilor bilaterale între Uniunea Europeană și SUA. Suntem cu o jumătate, o jumătate de oră în întârziere, așa că nu o să zăbovesc mult și o să-i rog pe vorbitori să intervină direct și să se rezume la 10 minute, ba chiar la mai puțin. Mai apoi vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Primul vorbitor este domnul Tröls Erting, director asistent la Europol. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte, pentru această invitație. O să fiu cât pot eu de succint. Aș dori să menționez de la bun început că cooperarea între Europol și SUA este crucială în combaterea terorismului, crimei organizate și a altor activități infracționale ce vizează statele membre. Să nu ne amăgim, trebuie să aibă loc un schimb de informații. Și acest lucru poate uh, să decurcă pe mai multe căi. Uh, noi uh, avem uh, la Haga agenți uh, SUA la Europol. De asemenea, și agenți Europol sunt staționați la Washington, D.C., cooperând îndeaproape cu autoritățile americane și cu omologii de acolo. Avem reprezentanți de la Biroul pentru Alcool și Tabac, de la FBI, de la DEA, de la Serviciile Secrete Americane, de la uh, Serviciile de Coastă și Vamă, de la Serviciul de Inspecție American. Și aceștia sunt uh, asociați cu 11 departamente Europol. Abilitățile Europol au fost uh, foarte importante în uh, identificarea și prinderea, capturarea criminalilor, în special discutând aici despre colaborarea cu SUA și am avut o serie de cazuri în ceea ce privește pedofilia. Am identificat copii în SUA Uh, despre care nu se știa că sunt victime și au reușit, în cele acest, acești, copii au fost salvați. Uh, prin rețeaua noastră Sienă avem acest schimb de informații cu SUA și prin, în baza Siena s-a pus accentul pe protecția datelor, confidențialitate și securitate. Este vorba așadar de această troică folosită. Europol este direct uh, interesat de consolidarea dialogului transatlantic pentru a pentru a uh, îmbunătăți posibilitățile de cooperare și dialog. Experiența ne-a arătat că avem foarte multe valori în comun când vine vorba despre protecția datelor personale. Însă, să nu ne amăgim singuri, există diferențe la nivelul sistemelor judiciare când vine vorba despre viața privată și protecția datelor caracter personal. De exemplu, foarte multe lucruri uh, reglementate explicit în uh, acte normative europene sunt adresate în termeni generali în legislația americană. Europol consideră că scopul încheierii unui cadru pentru, între UE și SUA privind protecția datelor este acela de a îmbunătăți cooperarea transatlantică respectând pe deplin drepturile fundamentale. Noi, cei de la Europol, suntem obișnuiți să operăm într-un regim strict de protecția datelor și suntem mândri să avem un cadru unul dintre cele mai puternice cadre de protecție a datelor în acest sens. S-a creat așadar o nouă cultură în rândul ofițerilor europeni și este foarte bine că se întâmplă asta. Acum se discută despre modul în care acordul USU ar putea impacta acordul de cooperare existent la Europol, care reprezintă baza juridică pentru transferul de date cu SUA. Cooperarea dintre Europol și partenerii noștri transatlantici trebuie să fie analizată, în special în ceea ce privește acordurile bilaterale existente și mecanismele existente între UE și SUA. Principala noastră îngrijorare este că Europol va trebui să aplice standarde și mai stringente de protecția datelor, în timp ce statele membre mențin datele, acordurile bilaterale deja existente. Cu alte cuvinte, trebuie să ne gândim la următorul lucru. Dacă noul cadru UE-SUA prin protecția datelor trebuie să se aplice doar la viitoarele acorduri sectoriale sau va acoperi și acordurile deja existente. În acest aspect este important să ne gândim la acordurile bilaterale existente între membrele, uh, membrii UE și SUA. Unele părți interesate consideră că ar fi o abordare ambițioasă să, ca noul acord cadru să vizeze și acorde deja existente. Se spune că un prim pas, într-un prim pas, noul, noua convenție cadru ar trebui să vizeze doar uh, acordurile viitoare și acordurile comunitare. Însă, considerăm că s-ar ajunge la situația în care instituțiile europene și agenții precum Europol și Eurojust sunt trecute cu vederea pentru că se consideră că standardele de protecție a datelor uh, sunt prea complicate pentru uh, relațiile cu SUA. Astfel, Europol va fi dat la o parte deoarece investigatorii, anchetatorii din uh, uh, domeniu nu ar putea să facă față standardelor restrictive de la Europol și ar merge direct la cooperarea cu statele membre. Dacă dorim să ne protejăm cetățenii, atunci trebuie să avem un acord obligatoriu care să acopere toate convenții existente între UE și SUA. Astfel asigurăm un standard uniform de protecția datelor, indiferent de baza juridică. Acesta este în interesul uh, cetățenilor europeni, respectând drepturile fundamentale într-o manieră comprehensivă. Dar este și în interesul comunității uh, legis, legiuitoare acela de a avea un standard uniform, unitate, protecția datelor. Standardele înalte duc la calitate, date de calitate, de calitate optimă. Și, nu în ultimul rând, uh, avem, astfel vom putea avea un transfer eficient de date, fapt crucial nu doar pentru Europol, ci pentru orice agenție care Uh, cooperează la nivel bilateral cu SUA. La final, permiteți-mi să reiterez faptul că o cooperare operațională eficientă UE-SUA este vitală pentru a previne și combate crima organizată, terorismul și alte forme de activitate infracțională. Acordul cadru ar trebui să stabilească drumul pentru o cooperare îmbunătățită la nivel transatlantic, respectând uh, Uh, pe deplin drepturile fundamentale. Europol uh, ține seama de cele mai ridicate standarde înalte de protecție a datelor, oferind baza pentru, putem să ofere baza pentru un nou acord între UE și SUA. Însă să nu uităm că doar o aplicare armonizată a unui astfel de cadru ar putea să ducă la un standard unitar și să îmbunătățească cooperarea. Vă asigur de faptul că Europol vă stă la dispoziție pentru toate întrebările ce vor fi adresate. Aveți sprijinul nostru și vom participa la viitoarele discuții. Încă o dată mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru prezență și pentru scurtime. De obicei nu se întâmplă asta. Următorul vorbitor este doamna Marci, Malci Gabrielcic reprezentanta Sloveniei și președinta Colegiului pentru Relații Externe de la Eurojust. Aveți cuvântul. Uh, thank you very much. Uh, dear... Uh, mulțumesc foarte mult, doamna președintă, dragi membri ai Comisiei Libe și a Parlamentului European, doamnelor și domnilor. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație către Eurojust pentru a participa la această audiere. Apreciem această oportunitate de a dezbate această chestiune atât de importantă și știm cu toții că chestiunea asupra date, protecției datelor este foarte importantă pentru noi toți. La ora actuală, Eurogest are acordul de cooperare cu Statele Unite, un acord care a fost încheiat pe 6 noiembrie 2006. Acest acord conține prevederi extensive referitoare la protecția datelor. Există 23 de articole ale acestui acord, iar articolele de la 8 la 19 ale acestui acord se referă în special cu protecția datelor. și uh, oferă o acoperire destul de largă a protecției datelor. Și aș vrea să vă arăt ce se citează în acest acord referitor la protecția datelor. Autorizarea pentru schimbul de informații. Viața privată, protecția datelor, limitarea utilizării pentru a proteja datele personale și de altă natură, transmiterea datelor personale, documentare, securitatea datelor, transparență, acces la date personale, corectarea blocării datelor, eliminarea datelor personale, timpul de stocare a datelor personale, consultare și control al implementării, printre care și prevederile de protecție a datelor din acest acord. Acordul funcționează bine și este implementat în mod adecvat de ambele părți ale Atlanticului. În acest sens, suntem mulțumiți cu situația actuală. Însă, acestea fiind spuse, Eurojustul este destul de deschis în continuare și dorește ca alături de Parlament și Comisie să analizeze această inițiativă interesantă. Eurojust va fi nerăbdător să se gândească la alinierea acordului său de cooperare actual cu Statele Unite cu noul acord cadru, în cazul în care nivelul oferit pentru protecția datelor va fi mai înalt decât cel pe care îl avem la ora actuală. În același sens și în vederea conservării nivelului actual al protecției datelor, sperăm ca viitorul acord cadru va include și o clauză în care să se arate că nivelul actual de protecție din acordurile existente va fi, în orice caz, menținut. Eurojust își dă seama că anumite chestiuni și, în special, legătura juridică între viitorul acord cadru și acordurile specifice existente, precum cel pe care îl avem noi, este o legătură foarte sensibilă și prezintă foarte multe probleme juridice care ar trebui să fie analizate. Ținând cont de sensibilitatea domeniului în care funcționăm, este absolut necesar să se asigure o siguranță juridică în acest domeniu și ca potențialele extredări care au loc pe baza acordurilor existente să nu poată fi supuse litigațiilor și să nu poată fi um, atacate în perioada de tranziție. Pentru a evita riscuri posibile pentru agențiile de implementare a legii ca Europolul sau Eurojust, pentru că acestea să nu fie luate în considerare, acordul viitor ar trebui să se aplice doar viitoarelor acorduri sau, dacă trebuie să se aplice și să afecteze și acordurile existente, acest lucru trebuie să se aplice și acordurilor din statele membre. Indiferent de soluția la care se va ajunge, aceasta se va aplica în mod egal și statelor membre și agențiilor europene de aplicare a legii, pentru că altfel transferul de date la nivel transatlantic ar putea fi pus în pericol. Eurojustul este mulțumit să continue să coopereze cu Parlamentul European și cu Comisia Europeană în acest dosar foarte complicat și delicat, astfel încât să ne asigurăm că situația viitoare, indiferent de soluția juridică care este adoptată, va duce la un nivel și mai înalt al protecției pentru cetățenii noștri. Aș vrea încă o dată să vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit oportunitatea de a ne prezenta punctul de vedere la această întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Într-adevăr, e foarte bine să auzim că și Europolul și Eurojustul susțin un nivel și mai înalt de protecție. Următorul vorbitor este domnul uh, Michael Hain, șeful Unității de Protecție a Datelor în domeniul uh, chestiunilor penale și polițienești și uh, de inteligență. De asemenea, șeful Organismului de Protecție a Datelor și Libertatea de Informație din Germania. Ich möchte aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Le mulțumesc și eurodeputaților că ne mă primesc aici. Domnul Șal nu poate să ia parte astăzi la această reuniune, îl reprezint eu, acesta este la conferința prin protecția datelor din Ierusalim. În ceea ce privește modul în care trebuie tratate datele cu caracter personal, remarc un lucru. Uh, Însărcinatul cu protecția datelor din Germania salută inițiativa unui acord cadru între SUA și UE în ceea ce privește standardizarea cooperării polițienești și judiciare în acest sens. Speranțele noastre se leagă de faptul că atât în SUA cât și în Uniunea Europeană uh, se va ajunge la obligativitate în ceea ce privește protecția datelor și prelucrarea acestor date la un nivel înalt. În timpul unei conferințe la începutul acestui an s-a emis o rezoluție. Uh, grupul de lucru 29 uh, și grupul de lucru uh, PJ au luat parte la consultări și acum s-au emis propuneri pentru o viitoare convenție cadru. În ceea ce privește relația cu celelalte convenții deja existente, doresc să subliniez un lucru. Potrivit autorității de protecție a datelor din Germania, Convenția Cadru ar trebui să fie valabilă pentru toate convențiile deja existente și toate convențiile viitoare între UE și SUA, la fel pentru toate acordurile uh, existente și viitoare bilaterale. Concret, doresc să fac referire la un lucru. De ceva vreme încoace sunt uh, uh semnate acorduri dintre, între diferite state membre și SUA. Uh, acorduri care seamănă cu Convenția de la Prüm, deoarece, uh, ca și în Convenția de la Prüm, se prevede accesul la date cu caracter personal, la uh, date de ADN, la amprente și așa mai departe, precum și schimbul de date pentru combaterea terorismului și a crimelor grave. Ei bine, la nivel european s-au manifestat îngrijorări în ceea ce privește aceste convenții bilaterale pentru faptul că acestea se referă la diferite niveluri de calitatea protecției datelor. Și tocmai de aceea această convenție cadru ar trebui să ofere un standard minim mai ridicat pentru protecția datelor, urmarea directă fiind nu doar îmbunătățirea nivelului protecției datelor, ci, totodată, o mai bună armonizare la nivel european. Foarte multe dintre aceste acorduri uh, conțin reglementări care țin seama de uh, sugestiile făcute de Oficiul pentru Protecția Datelor. Convenția cadru care se negociază acum ar putea să acopere lacunele existente în sistem. Desigur, cu necesitatea ca această convenție, după un termen, după un anumit termen, să fie renegociată. În Germania a fost negociat un acord bilateral în 2008 și, date fiind specificitățile federale, acest acord nu a putut fi ratificat, deoarece un land nu l-a ratificat, nu și-a dat acordul. În ceea ce privește oficiul pentru protecția datelor german, uh, din perspectiva acestuia, ar putea, ar putea Convenția cadru ar putea să reprezinte o soluție la impasul la care s-a ajuns în ceea ce privește acordul bilateral Germania-SUA. În acordul Germania-SUA se menționează foarte clar că persoanele fizice se, se menționează foarte clar care este situația persoanelor fizice, însă nu se știe foarte clar cum anume vor fi tratate persoanele fizice germane în sistemul american în ceea ce privește accesul la date. Așadar, acest acord trebuie ratificat în așa fel încât să se stipuleze și să se clarifice foarte clar drepturile cetățenilor. Deocamdată nu se menționează datele de stoca, ă, termenul de stocare a datelor în convențiile existente. Și în acest context ar putea fi menționate astfel de reglementări ca să fie acoperită și această lacună. În acordul german-american există lacune și în ceea ce privește acest aspect. Autoritatea Germană de Stocare a Datelor este de părere că Convenția Cadru ar trebui să fie tratată ca PNR sau uh, TFTP. Deci se pune această întrebare. În avizul comun al uh, grupului 29 și al grupului Poliție și Justiție s-a menționat că trebuie să se meargă mai departe pe această direcție și în ciuda criticilor manifestate față de acordul SWIFT, iată, se, există riscul ca convenția să nu fie autosuficientă dacă nu, se, dacă nu acoperă aceste lacune. În opinia mea, acestea sunt ace câteva puncte importante care trebuie conținute în mandatul Comisiei. Vă mulțumesc! În ceea ce privește ultimul dumneavoastră comentariu, acordul PNR încă nu a fost încheiat, deci nu știm exact cum va arăta acordul definitiv. Și cealaltă chestiune pe care ați menționat-o și care are o strânsă legătură cu asta. În legătură cu acordurile multilaterale și bilaterale. Eu nu mă... Eu mă bucur că dumneavoastră ați semnalat acest lucru, însă îmi pare rău că ceilalți colegi din alte țări nu au semnalat acest lucru. Deci există astfel de acorduri bilaterale care nu sunt uh, supuse spre evaluare parlamentelor naționale. Din păcate, nu toți sunt atât de scrupuloși ca germanii. Îi dau cuvântul acum domnului Daue Korf, un nume deosebit de olandez, însă domnul Korf reprezintă aici Universitatea Metropolitană din Londra. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă... Mă bucur că m-ați prezentat ca olandez, însă sunt uh, profesor universitar uh, britanic. Specifics. First on the... Câteva elemente specifice. În ceea ce privește elementele mai largi, mă voi referi la um, intervenția domnului Kennard, ambasadorul american, care a fost foarte importantă, însă m-a și dezamăgit. Pe de-o parte a vorbit de valori comune. Într-adevăr, cu toții putem compara Bill of Rights cu Constituția franceză. Însă să nu uităm cât de multe ori aceste valori au fost tradate, așa cum a spus și Patrick. Statele Unite ale Americii au comis încălcări grave ale drepturilor omului și un aspect specific a fost lipsa de voință și Uh, limitarea constituțională a drepturilor cetățenești în ceea ce îi privește pe uh, non-cetățenii americani. Deci e o problemă deosebit de periculoasă și nu putem să o trecem cu vederea. Pe de altă parte, SUA este o țară capabilă să vină cu o bună producție juridică. De exemplu, în ceea ce vrește interceptarea comunicațiilor, unde regimul era foarte strict, limitat la cetățenii americani, subminat însă de administrația Bush, însă era un regim foarte bun. Deci asta ne arată că pot să o facă. Ceea ce vrește acum regimul de protecție a datelor. Domnul ambasador ne-a tot spus că împărtășim valori și principii, doar abordarea noastră diferă. E minciuna acestei sesiuni. Deci în SUA nu există ceva nici pe departe asemănător principiilor de protecție a datelor sau vreo instituție precum autoritatea de control a protecției datelor. Există și un studiu privind protecția datelor și provocărilor în acest domeniu și sper să citiți și dumneavoastră acest studiu. Apare acolo și un raport al profesorului Kushaf de la Universitatea Berkeley privind regimul de protecție a datelor în SUA. Acolo se arată foarte clar care sunt neajunsurile sistemului de protecție a vieții private nu există nicio limitare a scopului acolo. Și, practic, sistemul de protecție a datelor din Europa se bazează pe asta. E un concept uh, al utilizatorului de rutină care nu poate fi comparat cu principiul din sistemul nostru. Deci, fără niște autorități independente de control, nu poți asigura o protecție adecvată a datelor nu e posibil ca Statele Unite să spună, pe de-o parte, că vom aplica principiile din Privacy Act tuturor bazelor de date deținute de unități ale Departamentului de Securitate Internă. Ceea ce e mai important e că nu există nimic care să ne permită să punem în aplicare așa ceva. Nu există dreptul de rectificare, de punere la îndoială, în fața autorității spaniole de control a datelor, am subliniat absurditățile făcute de SUA în acest domeniu, sistemele lor de profiling, prin care cred că pot identifica teroriști după modul în care transpiră sau uh, umblă. Deci nu putem să permitem ca datele europene să fie incluse în aceste sisteme idiote. Și datele noastre vor face parte în acest sistem, deoarece odată ce intră într-un sistem, vor fi trecute mai departe în sistemul respectiv. Deci nu vor exista niciun fel de restricționări în SUA, aceea chiar și pentru datele care intră sub acoperirea Privacy Act. Și pentru cele care nu intră sub acoperirea Privacy Act, e clar că vor circula liber. De-a lungul anilor am pregătit judecători, procurori, anchetatori din țări cum ar fi Uzbekistanul sau Turkmenistanul. Țări în care se folosește tortura. Și le-am spus, dacă folosiți tortura, nu vă puteți aștepta la o cooperare decentă din partea europenilor. Nu avem cum să cooperăm cu dumneavoastră în lupta împotriva terorismului dacă recurgeți la tertură. Și trebuie să le spunem ceva semnător și americanilor. Dacă vreți să cooperați cu noi și noi vrem să, coopere, să cooperăm cu ei, bine, trebuie să vină cu un sistem decent de protecție a dreptului la intimitate. Fără așa ceva nu avem cum să combatem terorismul la nivel internațional și nu e vina europenilor. Și scrisoarea trimisă de Comisia de Libertăți Civile din SUA către Parlamentul European arăta exact ce se întâmplă. Deci noi trebuie să insistăm ca americanii să adopte niște standarde decente, să nu ne lăsăm trași în jos de uh, către americani. Să mă refer acum la detalii specifice din acord doamnă președinte, chairwoman sau chairman în engleză, nu știu exact cum să vă spun. E cam ridicol. În Anglia se spune mai degrabă Mrs. Chairman. E stupid să ni se ceară să analizăm un acord fără să avem textul acesta în fața ochilor. Deci acesta ar trebui citit și dezbătut chiar și în cazul acordurilor bilaterale. Domnul ambasador s-a referit la sute de astfel de acorduri. Eu nu am văzut decât unul sau două. Acordul între Germania și SUA, pe care l-am analizat în Eurostar, în tren azi dimineață, în detaliu, și am văzut că acolo sunt foarte multe uh, viduri regulile de limitare a scopului sunt greșite. Există așa de multe lacune încât uh, comisarii de protecție a datelor din Germania au criticat acest acord. Deci dacă vreți un acord mai bun, acesta ar trebui să se facă pe mai multe niveluri. Așa cum spunea și uh, reprezentantul uh, Autorității Europene de Protecție a Datelor. Deci datele care sunt folosite în sistemele de informații și contrainformații. Deci nu sunt aceleași date folosite pentru cooperarea polițienească sau uh, aplicarea legii. Deci e o nebunie să încerci să pui totul la oaltă. Deci e nevoie de un acord care să stipuleze niște principii egale și să se spună că principiile respective pot fi aplicate la nivel intern, atât în SUA cât și în UE. Și domnul ambasador a spus că nu dorea să facă comentarii pe marginea acestui uh, lucru și că nu putea face promisiuni. Și în cadrul acesta poți veni cu alte, specific, alte specificări, cum ar fi cele pentru PNR, însă nu la un nivel sub cel pe care l-am acceptat deja în Uniunea Europeană. Deci noi ne-am luptat foarte mult pentru a avea niște acorduri rezonabile. Practic am obținut tot ce se putea obține la nivel internațional. Deci aceste acorduri trebuie acoperite și noi trebuie să insistăm. Și domnul ambasador ne-a arunca și praf în ochi oarecum când a tot vorbit despre aplicarea retroactivă. E o prostie, deci ceva ce s-a adoptat acum 5 ani nu are cum să devină ilegal. Însă, odată ce se va adopta acest acord, toate acordurile existente trebuie modificate pentru a respecta acordul existent, noul acord. Ar trebui, deci, să ne facă o listă cu aceste sute de acorduri. Eu ar vrea să văd o compilație acestor acorduri. Și cred că eu și colegii mei am fi încântați să analizăm, să trecem uh, prin sită toate aceste documente. Deci aceste acorduri, se spune despre aceste acorduri că e mai bine ca aceste acorduri să fie aplicate în măsura în care vor respecta noul acord. Nu prezic eu vizito, viitorul aici, însă aș vrea să avertizez nu neapărat Parlamentul, ci și Comisia și Consiliul. Dacă adoptați un acord care contravine principiilor europene de protecție a datelor, veți contraveni, veți încălca și Carta și Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Tribunalul de la Strasburg, CEDO, are o poziție foarte clară în acest sens. Veți încălca de asemenea și Carta Fundamentală, Cartea Drepturilor Fundamentală a Uniunii Europene. Deci veți întâmpina probleme, probleme foarte grave, cum sunt cele legate de reținerea datelor. Ce se va întâmpla și cu curțile constituționale, tribunalele constituționale? practic, întreagul cadru juridic european va fi subminat și va fi pus în pericol. Gândiți-vă la hotărârile judecătorești care vor refuza să respecte un astfel de aranjament. Deci avem nevoie de uh, un acord care să respecte prevederile din Constituțiile Naționale, din Carta Drepturilor Fundamentale, din Convenția Drepturilor Omului și dacă americanii sunt de acord să facă așa ceva și să uh, impună aplicarea acestor măsuri pe teritoriul lor, atunci vom colabora. Dacă nu o fac, atunci ei înșiși sabotează această operațiune. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Sunt de acord cu absolut tot ce, a, ce ați spus. Aș vrea să aduc câteva lămuriri uh, într-o privință. Cred că e o greșeală să spunem că Statele Unite ale Americii nu respectă standardele de drepturi ale omului și că mm, ne atacă propriile standarde. Ei bine, dacă ne uităm la ce am făcut noi, Guvernele europene renunță la toate acestea, deci nu poți da vina pe americani. Ei cer anumite lucruri, iar guvernele le oferă toate acestea. Deci nu vorbim de transferul de date. Ați menționat Uzbekistanul, am avut o comisie de anchetă aici. În ceea ce privește predările ilegale CIA și pot să vă spun că nu există niciun guvern european care să fi fost tras la răspundere în ceea ce privește rolul Uniunii Europene sau al guvernelor în acest program, care încă funcționează. Deci noi criticăm imediat Guantanamo și ce se întâmplă acolo, însă uităm să spunem uh, că noi am ajutat să obțină 90% din deținuții de acolo. Deci vorbim de SUA, care nu respectă drepturile omului și buni europeni care apără standardele de drepturi ale omului împotriva atacurilor uh, externe. Ai un comentariu personal, domnule raportor. Yes. First of all... Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc tuturor pentru intervenții Am fost și eu încântat să aflu că Europol și Eurojust sprijină Comisia în abordarea sa. Am și eu aceleași îngrijorări manifestate deja în Parlament când vine vorba despre abordarea comprehensivă cu privire la protecția datelor în dimensiunea externă la urmă urmei, uh, este afectată foarte mult dimensiunea internă a protecției datelor. Și ajungem să dezbatem abordarea internă și modul în care putem merge mai departe cu acest acord. Deocamdată ne aflăm într-un stadiu în care Consiliul trebuie să adopte mandatul și, desigur, se poartă dezbateri pe acest subiect. Ascultând uh, declarațiile Europol în special, mi se pare foarte logic pasul de urmat. Europol este obișnuit să lucreze cu informații venind de la statele membre și cam mai apoi să uh, reconfere informații statelor membre în funcție de evoluții. Când discutăm despre acordurile bilaterale, discutăm și despre o perioadă de tranziție a acestora către noul acord cadru. Din nou ne referim la Europol și standardele de protecție a datelor în statele membre. Dacă Europol face un transfer de informații cu statele membre și invers, este foarte important să știm ce fel de acorduri bilaterale există acolo. Când aud că nici nu se știe ce acorduri bilaterale există sau nu se știe foarte clar, atunci mă întreb. Bine, Europol știe de toate acordurile bilaterale, știe de standardele aplicate în aceste acorduri. Uh, Și dacă da, atunci ar fi în interesul statelor membre să clarifice și ele această situație în interiorul Uniunii Europene. Dacă discutăm despre autoritățile de implementare a legilor în statele membre, atunci și acestea trebuie să fie direct interesate de atingerea unui standard comun. Poate că ar fi de aici vine și întrebarea, potențial întrebare către Europol, Eurojust. Cum anume putem să adresăm acest subiect în fața statelor membre și în fața guvernelor prin prisma negocierii noului cadru umbrelă? Președinta, doi colegi, trei, doi colegi doresc să ia cuvântul, domnul Bronz, doamna Morva și domnul Müller. Domnul Brons mai întâi. Acordurile se bazează pe prezumția că Congresul SUA va face modificarea necesară la legislația SUA, dar acordul va fi semnat nu de cineva din partea Congresului, ci cineva reprezentând forța executivă. Executivul însă nu poate să garanteze conformitate legislativă și atunci cum anume va arăta acordul, dat fiindcă va fi semnat de executiv, însă modificările legislative nu sunt uh, luate la acel nivel. Președinta, haideți să ascultăm mai întâi toate întrebările și apoi uh, vorbitorii vor răspunde. Doamna Morvai. Mulțumesc. Sinceră să fiu, uh, l-am ascultat pe domnul profesor Corf cu mare plăcere. A vorbit exact pe gustul meu. Cercetarea noastră arată că standardul pentru protecția datelor a fost uh, mult scăzut în SUA, în special de la evenimentul de pe 11 septembrie, dacă bine am înțeles. Uh, Există foarte puțină cercetare în ceea ce privește tendințele similare în Europa Occidentală și ați făcut câteva sugestii în acest uh, sens, referindu-vă doar la fostele state comuniste, însă de prea puține ori auzim uh, câte ceva și despre tendințele de uh, diminuare a standardelor ca rezultat al evenimentului de pe 11 septembrie în Europa Occidentală. Fostele state comuniste se confruntă cu o situație și mai uh, dramatică. În țara mea, în Ungaria, doar în urmă cu o lună, cu două luni, uh, s-a luat o măsură foarte mare din partea guvernului conservator care a deschis o agenție foarte mare antiterorism. N-am avut până acum așa ceva, este ceva cu totul nou. Uh, și iată, a costat foarte mulți bani, instituția este foarte mare, cu numeroși uh, angajați, deci uh, acum este cumva obligată să găsească teroriști. Deci există acum aceste tendințe și trebuie să le percepem ca atare. Noastră sunteți academician, faceți cercetare în acest sens. Ce vă spune experiența în acest domeniu? Domnul Mulder, mulțumesc, doamnă președintă. Din câte am înțeles, Germania a refuzat un acord cu SUA, un acord bilateral, din cauza garanțiilor insuficiente. Știm exact care sta sunt statele membre care au un acord cu SUA la ora actuală și dacă aceste acorduri sunt făcute publice, care au fost ratificate în Parlament, care este situația la ora actuală. Vreau să știu uh, dacă Europol sau Eurojust fac ceva pentru a obține informații în acest sens. Președinte, permiteți-mi să răspund la ultima întrebare. Am adresat această întrebare săptămâna trecută Comisiei. Am avut o dezbatere la plenară și Comisia Europeană a spus nu știm nimic. Cu toții găsim uh, informații în copiile Xerox primite și cu toții uh, știm câte ceva despre acordurile bilaterale, dar concret, uh, despre foarte puține situații am aflat în mod exhaustiv ceva. Ungaria este printre puținele țări care au semnat un acord bilateral uh, într-o manieră transparentă. Știu că la fel s-a întâmplat și în Austria, în Germania. În Germania, de exemplu, există o dezbatere la Bundestag. Însă în uh, țara noastră, pe care noi doi o cunoaștem cel mai bine, uh, guvernul neagă faptul că există negocieri în derulare și când am primit uh, dovezi ale faptului că există totuși negocieri, acestea au fost negate. Adevărul este însă că în Europa democrată nu știm exact care este situația și este vital să clari o clarificăm. O să rog acum, în ordine inversă pe vorbitori, să răspundă la întrebările adresate din sală. I'll try and be brief. Am să încerc să răspund foarte pe scurt. În primul rând, consecințele acordului internațional. S-a vorbit foarte mult despre obligativitatea acestui acord. Este foarte important și credeți că arătat, ați arătat foarte bine importanța diferențierii obligativității la nivel internațional și ce se întâmplă la nivel național. În Europa, aceasta ar face efective legile pentru protecția datelor și eu n-am nimic împotriva aplicării acestui acord, astfel încât Europa să se poată bizui într-adevăr pe aceste acorduri și, de asemenea, la, uh, să se aplice și în tribunalele Statelor Unite. O întrebare nemaipomenită. Eu aveam de gând să încep cu totul uh, în altă parte, criticând Statele Unite, dar mi-ați uh, dat prilejul să fac o intervenție foarte bună. Am citit o carte foarte interesantă din anii 70. Un activist pentru drepturile omului din Africa. care susținea protecția statală. există o adevărată luptă ideologică și a securității de stat cu poliția care se referă la anumite uh, acte și infracțiuni periculoase. În aceste acorduri se vorbește de probe specifice, concrete, care se indice anumite lucruri și care se arată că persoana este implicată într-un anumit fel în, într-o atmosferă teroristă. Iată o expresie foarte vagă și se vorbea aici mai devreme, poate la ședința dinainte. Se vorbea și se știe foarte bine că se poate defini infracțiuni precum pedofilia sau așa ceva, dar e mai greu să definim alte lucruri și ce se poate spune de a susține direct, indirect, grupuri care susțin terorismul. Și există Dacă vorbim despre republicarea un astfel de articol unde se vorbea despre susținerea terorismului, aceste elemente pot fi utilizate în lupta împotriva infracțiunilor, împotriva unor persoane care ar putea fi implicate în susținerea anumitor activități. Și să vedem, de exemplu, o persoană care uh, susține, de exemplu, Hamasul și ce face legislația din Germania în uh, legislația implica, um, înființată în anii 70 care se referă la susținerea terorismului. Știu care sunt uh, pericolele care există în Europa și, de asemenea, presiunile care vin din partea statelor membre, din partea guvernelor, la nivelul Consiliului pentru a face referință la aceste acorduri. Vom transmite într-adevăr americanilor date referitoare la nume de persoane care sunt implicate în astfel de activități și vom permite, de exemplu, accesul la tipologiile pe baza ADN-ului sau a amprentelor, când singurul lucru pe care îl fac aceste persoane e probabil să participe la o anumită manifestație sau să uh, redacteze un fluturaș și așa mai departe. Deci, iată, într-adevăr, riscurile nu sunt limitate și mi-a făcut plăcere să au și intervenția dumneavoastră de mai devreme. Mulțumesc! Așa cum v-am spus și mai devreme, voi dau cuvântul domnului Hein. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc. Mi s-a adresat o întrebare referitoare la situația din Germania și la situația respingerii acordului bilateral. Nu a fost chiar respins. Uh, Acordul a trecut prin cele două camere, prin Bundestag și prin Bundesrat, însă, dată fiind situația specifică federală a Germaniei, au trebuit parcurse anumite formalități pentru ca ratificarea să fie finalizată și deocamdată nu a fost, pentru că un land se opune acordului, dat, dată fiind deficiențele la nivelul protecției datelor. Acum uh, încercăm prin uh, declarații comune anexate la acest, această convenție bilaterală să soluționăm această problemă. Referitor la cealaltă întrebare, în ce măsură și pe ce cale poate să fie implementat un astfel de acord în SUA? E bine, am spus deja că din uh, perspectiva Oficiului Protecției Datelor German, trebuie să fie justificate drepturile persoanelor vizate, convenția trebuie să fie ratificată și în SUA, în așa fel încât uh, aceste persoane se pot adresa curților americane. Probabil că trebuie și dacă, într-adevăr, nu ar exista această prevedere de adresare a instanței americane, atunci această convenție nu ar valora cât ar trebui. Mulțumesc, spune președinta, doamna Gabriel Cici. Uh, Mulțumesc. În ceea ce privește acordul dintre Eurojust și Statele Unite, pentru Eurojust, procedura a fost următoarea. După ce am negociat proiectul de acord și, așa cum vă spuneam mai devreme, am acordat foarte mare atenție prevederilor referitoare la protecția datelor, Proiectul de acord a fost uh, adoptat de către Colegiul Eurojust și de către uh, GSB și abia după aceea a fost semnat. Iar procedurile interne ale ambelor părți respectau, bineînțeles, legea națională aplicabilă în acel caz. Procedurile interne ale ambelor părți au fost încheiate și abia după aceea acordul a intrat în vigoare prin notificarea reciprocă a faptului că procedurile fuseseră completate. Nu știu dacă doriți să intervin și pe altă temă. Președinta, mă adresez acum colegilor să văd dacă considerați că s-a răspuns la întrebările dumneavoastră. Domnule Erting, într-adevăr, pentru a fi succint, noi am urmat îndeaproape linia pe care a prezentat-o Eurojust, am făcut un schimb de informații pe baza acelui acord, avem un acord cu statele membre, se aplică aceleași reguli indiferent de statul membru vizat și avem de asemenea un număr foarte mare de acorduri uh, bilaterale. Nu le cunoaștem pe toate, știm că sunt uh, diferite, unele sunt publice, altele au uh, clauze care nu sunt cunoscute și de altfel nu credem că noi suntem agenția cea mai potrivită pentru a face un raport asupra acestui lucru. Aceasta este decizia dumneavoastră, probabil, și poate că acest lucru ar trebui făcut de către comisie. Comisia um, nu și-a asumat nicio responsabilitate în acest sens, dar probabil că ne vom întoarce la acest lucru. Domnule raportor, doriți să faceți niște remarci de încheiere? Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru comentariile făcute și cred că aici am reușit să subliniem câteva dintre elementele cheie care acum trebuie să fie monitorizate de către instituții cele trei instituții, Parlamentul, Comisia și Consiliul. Parlamentul European nu este inclus în procedura de adoptare a mandatului propus, dar vom ști să ne facem auziți în special în ceea ce privește negocierile în curs și acordurile bilaterale, care sunt o chestiune foarte importantă pentru noi în acest acord cadru. Pentru că aici e vorba de un acord de standarde minime care să stabilească un punct de plecare comun pentru acordurile specifice. Iată de ce e de lăudat faptul că avem instituții precum Eurojustul sau Europolul care susțin această abordare. Și, într-adevăr, e vorba aici nu doar o chestiune, de o chestiune de drepturile omului, ci și important pentru autorități să aibă o siguranță juridică pentru a putea aplica și asigura niște standarde ridicate. Și aceasta pentru uh, schimbul de informații, nu doar în Uniunea Europeană, ci și cu partenerii noștri din afară. Acum însă va trebui să vedem ce se va întâmpla cu această chestiune, în special cu domeniul de aplicare a acestui acord, dacă această chestiune va fi rezolvată la nivelul Consiliului. Sper să revenim aici, pentru că pentru noi este un element crucial în astfel de acorduri, să nu mai avem abordări parțiale și la fiecare acord nou sau la fiecare acord existent să avem prevederi diferite. Noi reprezentăm cetățenii europeni și cetățenii europeni doresc să-și cunoască drepturile și până la urmă doresc să se asigure că drepturile lor sunt respectate. Iar dacă nu se întâmplă așa, atunci noi, deputații europeni, înseamnă că nu ne-am făcut datoria așa cum trebuia. Iată de ce sper să rezolvăm acest dosar și toți cei implicați, membrii, raportorii din umbră, raportorul principal, eu, să mergem mai departe. Mulțumesc! Mulțumesc! În încheiere, nu pot decât să spun că sper din toată inima ca și Consiliul ca și ceilalți uh, parteneri uh, legislativ să organizeze astfel de sesiuni pentru a putea fi informați în legătură cu toate detaliile, toate îngrijorările, dilemele prezentate. Știu că în alte stadii anterioare acest lucru nu s-a făcut, considerau că erau destul de informați, dar noi avem o tradiție foarte bună de a organiza astfel de audieri de informare pentru a extrage toate elementele importante de la invitații noștri. Vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat aici, ați împărtășit cu dumneavoastră expertiza dumneavoastră. Vreau să mulțumesc uh, colegilor care au rezistat până la sfârșit și încheiem acum ședința noastră, după care vom începe peste 5 minute ședința coordonatorilor. Mulțumesc de asemenea și interpreților.